Diamo inizio allora. Să începem atunci. Bine ați venit. În primul rând, eh, stimați membri ai Parlamentelor Naționale, mm, stimate domnule comisar, dragi colegi. Sunt eh, cu adevărat foarte fericit să vă eh, găzduiesc aici pentru această dezbatere interparlamentară despre viitorul politicii agricole comune. Este prezent printre noi și domnul ministru al agriculturii din Polonia, Marek Savitski, căruia îi mulțumesc și uh, căruia îi spun bun venit. Reforma pe care o pregătim este prima în cei 50 de ani de istorie ai PAC în care parlamentarii au un rol atât de important. După cum știți, tratatul de la Lisabona a făcut din Parlamentul European un colegislator în domeniul agriculturii pe o poziție de egalitate cu Consiliul a, de asemenea, a întărit în mod semnificativ rolul parlamentelor naționale, în special prin noul mecanism de control al subsidiarității, conform articolului 12 din Tratatul Uniunii Europene. Mă bucur să văd că colegii noștri din parlamentele naționale utilizează activ aceste noi drepturi. Agricultura este domeniul în care parlamentele naționale au prezentat cel mai mare număr de opinii și alte contribuții de multe ori. Sper că această dezbatere va putea constitui un pas înainte în cadrul efortului nostru comun de a găsi răspunsuri la noile provocări cu care suntem astăzi confruntați. Cum să abordăm securitatea alimentară, schimbările climatice, biodiversitatea, celelalte probleme de mediu, precum și necesitatea de a păstra un echilibru teritorial în Uniunea Europeană. Cum să facem politica agricolă comună mai echitabilă și mai legitimată în ochii cetățenilor europeni? Cum să adaptăm instrumentele de piață la această extremă volatilitate a prețurilor din agricultură. În fine, cum să poată supraviețui comunitățile rurale europene în contextul unei competiții globale crescute. Știți probabil cu toții că Parlamentul European a adoptat cu raportul DES din iunie uh, poziția privitoare la politica agricolă comună până în 2020. Acest raport, susținut în plenară cu o, cu o majoritate foarte amplă, eh, se aliniază unei poziții precedente privitoare la viitorul politicii agricole comune după 2013, adoptată și ea uh, Eh, în iulie 2010, raportul George Lyon. Aș vrea să vă amintesc foarte pe scurt principalele puncte. Suntem de acord cu obiectivele Comisiei privitoare la o politică agricolă comună mai verde, mai echitabilă și mai eficientă. Recunoaștem nevoia unei reforme a PAC aliniată provocărilor majore cu care se confruntă agricultura europeană pentru a răspunde dorințelor cetățenilor. Salutăm abordarea Comisiei în aceste privințe. În lumina provocărilor viitoare avem nevoie de o politică agricolă comună sustenabilă, durabilă și, lucru foarte important pentru Parlament, de resurse financiare adecvate. Raportul DESCA și raportul Lyon înaintea lui și mai recent raportul uh, domnului deputat Gariga în privința cadrului financiar multianual, accentuează faptul că bugetul Uniunii Europene trebuie menținut măcar la nivelul din 2013. Acesta este speranța și dorința noastră să putem merge în această direcție. Este evident că în acest context îngrijorarea pe care am exprimat-o și ieri în fața domnului comisar Cioloș în privința propunerii despre cadrul multianual de finanțare, această înghețare a finanțării țărilor nu înseamnă o blocare, înseamnă în realitate o reducere a resurselor după noi și, prin urmare, nu corespunde așteptărilor Parlamentului. Propunerea Comisiei trebuie însă să constituie un punct de plecare pentru negocieri. Noi dorim ca ea să fie modificată pentru a ajunge la o reformă care să poată garanta competitivitatea întreprinderilor noastre, durabilitatea producției agricole și să poată satisface atât cerințelor agricultorilor cât și pe ale consumatorilor europeni. Dragi participanți, domnilor deputați din toate parlamentele naționale, în concluzie, aș dori să-mi exprim dorința ca poziția Parlamentului European, așa cum este stabilită în raportul nostru, contribuțiile primite de la parlamentele naționale, precum și dezbaterea de astăzi, vor constitui niște piste utile pentru a ajuta Comisia să pregătească noi propuneri legislative care vor fi prezentate în toamnă. Înainte de a da cuvântul domnului uh, președinte al Comisiei de Agricultură din Senatul Republicii Poloneze, aș dori să vă mai dau câteva informații importante despre felul de a lua cuvântul astăzi în dezbatere. Toți membrii înregistrați, inclusiv membrii Comisiei Agri din Parlamentul European, vor găsi alături de dosarul uh, reuniunii de astăzi două fișe uh, pentru dezbatere. Cea verde e pentru primul tur de dezbatere, foaia roz pentru a doua rundă. Vă rog să le completați, acolo veți cere un timp de uh, cuvânt. Avem mai bine de 50 de reprezentanți ai parlamentelor naționale înregistrat și poate că nu vom putea să satisfacem toate cererile individuale de cuvânt. Ne vom strădui însă ca măcar un vorbitor din uh, partea fiecărui parlament să poate lua cuvânt. De aceea vă rog foarte mult pe cei care veți lua cuvântul în dezbatere să nu uh, depășiți timpul acordat și trebuie să vă rezumați la nu mai mult de două minute. Uh, după ce vom primi înscrierile la cuvânt, vă, vom, vă voi da alte indicații. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru această participare extraordinară. Începem acum dezbaterea noastră și aș dori să dau cuvântul domnului președinte al Comisiei de Agricultură al Senatului Republicii Poloneze, domnul Ierji Hroșcikovski. Aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, stimați uh, membri ai Parlamentelor Naționale. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat astăzi aici și aș dori să îmi exprim speranța că vocea Parlamentului vocea uh, Parlamentului polonez va, se va face auzită prin președinția poloneză, mai ales în ceea ce privește reformarea PAC. Discuția PAC post-2013 a arătat că există nevoia de a avea o pute politică puternică ce să garanteze dezvoltarea și nu stagnarea Uniunii Europene. E necesar să avem o reformare a PAC. PAC trebuie să fie o politică echitabilă, o politică ce să garanteze egalitate la nivelul competi competiției, la nivelul concurenței între statele membre. Doamnelor și domnilor, în discuția despre PAC, nu ar trebui să uităm că această politică nu este doar pentru fermieri, cât și pentru consumatori, pentru contribuabilii europeni. De aceea, e important să formulăm o politică într-o manieră inteligibilă pentru toată lumea. E important să prezentăm care sunt avantajele publice oferite de această politică societății întregi. Agricultura își asumă răspunderea nu doar pentru aprovizionarea lanțului alimentar, ci și pentru mediul înconjurător, pentru protecția peisajelor, animalelor și pentru um, garantarea biodiversității. Cetățenii europeni așteaptă ca agricultura să ofere produse sigure, variate, de înaltă calitate. Aceste nevoi trebuie să fie luate în considerare de PAC la nivel european. De aceea, politica agricolă comună ar trebui să ofere oportunități tuturor producătorilor, nu doar marilor producători și celor specializați, precum și micilor întreprinderi, micilor producători. Trebuie să ne asigurăm că aceste reforme nu generează numai schimbări mici, ci să aducă cu sine schimbări majore pentru sprijinirea diferitelor sectoare, sectoare adesea marginalizate. În perspectiva financiară 2014-2020 am văzut că există o reducere cu 10% a fondurilor de convergență. Și se pare că sunt prevăzute și alte modificări, precum și plăți directe diferențiate. Ar trebui să contracarăm această diferențiere a sprijinului acordat uh, fermierilor, diferențiere la nivelul statelor membre. Ar trebui să uh, existe, o, să existe egalitate la nivelul plăților. Diferențierea sprijinului pe criterii istorice, precum și perioadele interimare de tranziție, uh, nu reprezintă lucruri bune acum, reprezintă în era noastră lucruri care ar putea periclita concurența. În primul pilon al PAC e important să analizăm uh, ce se întâmplă cu distribuția plăților indirecte la nivelul statelor membre. Ar trebui notat faptul că uh, un nou sistem ar trebui să fie coerent. E nevoie ca toate genurile de plăți și ca toate diviziunile de plăți să fie bazate pe criterii obiective. Ar trebui așadar să renunțăm la criteriile actuale bazate pe producția istorică și să ne axăm pe niște, obiect, pe niște criterii obiective bazate pe uh, uh, țelurile actuale ale PAC. În dezbaterea de acum, cetățenii europeni au subliniat rolul plăților directe și au spus cum ar trebui să arate acestea post-2013. Implementarea obiectivelor de mediu și uh, greening-ul au fost de asemenea subiecte menționate. Știm însă că fermierii primesc plăți directe și că implementează obiectivele de mediu în ceea ce privește ecocondiționalitatea. De asemenea, ar trebui să notăm care este aportul micilor fermieri și ar trebui ca axarea susținută pe uh, ecocondiționalitate, pe condițiile de mediu, să nu, facă, să nu se traducă printr-o împovărare birocratică a fermierilor, a micilor fermieri. Trebuie ca viabilitatea zonelor rurale și a agriculturii să fie lucruri prezervate, fiindcă aceste uh, domenii par să fie incluse în obiectivele strategiei Europa 2020. De aceea, trebuie să implementăm instrumente de modernizare, de inovare și de sporire a competitivității în sectorul agricol și sectorul agroalimentar și în zonele rurale. Pe 1 iulie 2011, Polonia a preluat președinția Uniunii Europene. Printre multele subiecte care vor face obiectul uh, activităților în a doua jumătate a lui 2011, una dintre priorități va fi reformarea PAC, atât la capitolul plăți directe, cât și în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Subiectul cel mai important de discutat va fi cel al uh, reformării politicii comune de pescuit. Doamnelor și domnilor, sunt aici în calitate de președinte a Comisiei din Senat pentru Zone Rurale și Agricultură. Sunt de asemenea și uh, șeful sindicatului Solidaritatea, care celebrează, astăzi, celebrează anul acesta cea de 30 aniversarea sa. Ascult opiniile, îngrijorările fermierilor zi de zi. Aceștia își doresc uh, competitivitate la nivel egal. Doresc ca plățile directe să fie plafonate și doresc ca perioade de tranziție interimare să fie abolite. Mecanismele utilizate până acum uh, la capitolul ecocondiționalitate reprezintă precondiții suficiente pentru obiectivul de greening. Obiective adiționale, cerințe adiționale ar necesita fonduri crescute. Trebuie să ținem cont că pentru implementarea tuturor obiectivelor e nevoie de buget uh, sporit pentru agricultură. Așadar, fermierii așteaptă de la noi simplificarea pacului și mai puțină birocrație. De asemenea, doresc o politică transparentă, prietenoasă cu utilizatorii și mult mai apropiată de agricultori. Ei consideră că e justificabilă consolidarea mecanismului rețelei de securitate, stabilizarea veniturilor, mai ales în ceea ce privește situațiile de fluctuații de preț și de volatilitate. Ei se așteaptă de la noi să recunoaștem și să consolidăm rolul fermierilor în lanțul alimentar. Este vorba despre o verigă care trebuie să acordăm o atenție specială, doamnelor și domnilor. Consider că ar trebui să dăm ascultare tuturor acestor voci. Politicienii, sindicatele ar trebui să-și combine eforturile în activități de lobby, astfel încât să obțină rezultatele necesare. La final, doamnelor și domnilor, subliniez faptul că Parlamentul polonez ar dori să coopereze cu Parlamentul European într-o manieră exhaustivă. Vă mulțumesc! Grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră și vreau să vă amintesc că este posibilă traducerea în toate limbile participanților și ale Uniunii Europene Uh, am acum plăcerea de a da cuvântul domnului comisar pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș. Pentru că există această posibilitate de a ne exprima în oricare din limbile Uniunii Europene, o să folosesc limba pe care o cunosc uh, cel mai bine și care mi-e cea mai apropiată. În primul rând, vă mulțumesc pentru această invitație și îmi face plăcere să particip la această întâlnire chiar dacă cu unii dintre dumneavoastră vorbesc de parlamentele naționale, am avut ocazia să ne întâlnim și direct în uh, capitalele țărilor dumneavoastră. Uh, este o chestiune pe care o să o continui și în lunile următoare. În vizitele pe care o să le efectuez în diferite state membre, să am întâlniri și cu uh, reprezentanții ai parlamentelor naționale, pentru că un noul cadru juridic de funcționare la nivel european prin tratatul de la Lisabona, dincolo de rolul determinant pe care Parlamentul European îl are în procesul decizional privind politica agricolă comună, a crescut mult și rolul parlamentelor naționale și mi se pare un lucru semnificativ și demn de subliniat uh, această implicare a parlamentelor naționale în discuțiile și pregătirea deciziilor privind viitorul politicii agricole comune, tocmai pentru că politica agricolă comună, chiar dacă vizează un sector economic, ă, este o politică publică care interesează întreaga populație europeană și deci mi se pare normal și util ca parlamentarii naționali să fie implicați în discuțiile privind o politică comunitară. Este o altă caracteristică a politicii agricole comune este poate singura politică care vizează un sector economic în Uniunea Europeană și care este gestionată la nivel comunitar, unde deciziile care se iau la nivel comunitar au un impact direct și asupra ceea ce se întâmplă cu agricultura din fiecare stat membru. Și atunci e cu atât mai uh, semnificativ și mai importantă implicarea parlamentelor naționale în discuțiile care au loc privind deciziile unei politici care va avea impact asupra agriculturilor tuturor uh, statelor membre. După cum uh, știți, anul trecut, la începutul pregătirii procesului de reformare a politicii agricole comune, Comisia Europeană a organizat o dezbatere publică largă. A fost probabil una din cele mai largi dezbateri publice organizate vreodată de Comisia Europeană înaintea reformării unei politici comunitare. O dezbatere publică din care au rezultat clar trei obiective pentru viitoarea politică agricolă comună securitatea alimentară, securitatea alimentară și în ce privește cantitatea de alimente produse, dar și calitatea și diversitatea, uh, rolul pe care agricultura trebuie să-l joace uh, într-o mai bună gestiune a resurselor naturale, pentru că agricultura și agricultorii, prin definiție, lucrează cu materie vie, lucrează cu resurse naturale, cu sol, cu biodiversitatea, cu uh, apa și, în al treilea rând, un alt, al treilea obiectiv pentru uh, viitoarea politică agricolă comună, rolul pe care agricultura în Uniunea Europeană îl joacă într-o, uh, într-un echilibru teritorial al spațiului rural. Aceste trei obiective le găsiți deja traduse în uh, orientările privind reformarea politicii agricole comune pe care Comisia le-a propus în comunicarea Comisiei uh, publicată la sfârșitul anului trecut, uh, și uh, mă bucur să constat încă uh, o dată că aceste trei obiective au fost preluate și de Parlamentul uh, European și în documentele reprezentative care au fost adoptate de Parlamentul European, mă gândesc atât la raportul George Lyon cât mai ales la raportul domnului Albert Des, aceste obiective se regăsesc și este din ce în ce mai clar că în jurul acestor trei obiective Uh, în jurul cărora se construiesc și așteptările societății europene. În jurul acestor trei obiective construim și pregătim propunerile de reformare a politicii uh, agricole comune. Sigur că uh, în paralel cu discuțiile privind conținutul politicii agricole comune, este important să ne asigurăm că avem resursele financiare pentru a putea susține financiar și a putea atinge aceste obiective. Și din acest uh, punct uh, de vedere, uh, prezentarea de către Comisie zilele trecute a perspectivelor financiare multianuale pentru perioada 2014-2020, după cum ați putut constata, menține politica agricolă comună ca principalul post bugetar pentru bugetul comunitar pentru perioada 2014-2020, cu o menținere a bugetului uh, alocat pentru uh, politica agricolă comună la nivelul 2013 și cu uh, o marjă de flexibilitate pe diferite alte posturi bugetare pentru acțiuni care pot fi finanțate tot în perspectiva obiectivelor politicii agricole comune. Deci aceasta denotă nu numai că faptul că Comisia Europeană a înregistrat și a ținut cont de așteptările atât a Parlamentului European, a unor parlamente naționale, dar mai ales a societății civile, a agricultorilor, privind importanța pe care trebuie să acordăm în continuare uh, producției alimentare și mai ales a rolului pe care agricultura trebuie să-l joace în societatea europeană privind cele trei mari obiective, dar în continuare Comisia Europeană uh, recunoaște și susține una din cele mai importante și mai solide și mai consistente politici publice comunitare, deci politică care se definește la nivel comunitar, cu speranța că pe viitor, pornind de la acest uh, exemplu, vom putea comunitariza și alte politici de interes uh, european. Urmând uh, sau urmare a acestei propuneri de buget pentru perioada 2014-2020, Comisia Europeană va veni în toamnă, sper eu, la începutul lui octombrie, cu propuneri legislative privind uh, reformarea politicii agricole comune. Propuneri legislative prin care vom veni cu detaliile privind uh, reformarea politicii agricole comune și sigur că aceste detalii se vor construi în jurul celor trei uh, obiective Uh, pe care l am citat înainte, cu menținerea în continuare a unui principalului instrument de sprijin a agricultorilor din Uniunea Europeană prin intermediul plăților directe, plăți directe care vor fi totodată reformate, regândite, pentru a corespunde, pentru a răspunde mai, uh, într-un mod mai precis obiectivelor pe care politica agricolă comună și le-a fixat pentru viitor. Și aceste plăți directe care, cum vă spuneam, vor fi redefinite, iar distribuirea lor va fi regândită pe baza unor noi uh, criterii, renunțând la criteriile de distribuție istorică, care nu mai corespund cu realitatea și cu situația din momentul de, ast, uh, din momentul de față. Aceste plăți directe vor lua în uh, considerare atât rolul lor de a sprijini la un nivel minim veniturile agricultorilor pentru a le da minimul de stabilitate pentru ca în continuare agricultorii să fie încurajați să investească în uh, sectorul agricol, agroalimentar, dată fiind cererea de produse agricole agroalimentare care este în creștere pe piața europeană și mondială, dar aceste plăți directe vor încuraja totodată agricultorii ca, realizând producția agricolă, să integreze și uh, obiectivele de bună gestiune a resurselor naturale, pentru că în viitor, dacă vorbim de competitivitatea agriculturii europene, această competitivitate trebuie să integreze în același timp aspecte de ordin economic, dar și aspecte de ordin uh, ecologic în ceea ce privește gestiunea resurselor naturale, pentru că altfel nu putem asigura pe termen lung o competitivitate agriculturii uh, europene. Uh, alături de plățile uh, directe, care, cum vă spuneam, vor fi redefinite și care vor integra și o schemă simplificată pentru fermele de dimensiune mică și nu mă gândesc aici la, neapărat la ferme de, semi, de subzistență care nu produc pentru piață, dar fermele mici care produc pentru piață și care trebuie încurajate să se integreze și mai mult pe piață, vom propune o schemă simplificată de uh, plată, vom uh, acorda o atenție deosebită tinerilor agricultori și încurajării instalării tinerilor agricultori, inclusiv prin modul în care vom uh, defini acordarea plăților directe, dincolo de măsurile specifice pe care le avem deja prevăzute și pe care le vom întări în uh, pilonul 2 al politicii agricole comune. Este, cred, un element esențial dacă uh, vorbim de viitorul agriculturii din Uniunea Europeană și de viitorul politicii agricole comune, trebuie să ne gândim la viitorul agriculturii, a agricultorilor și din acest punct de vedere uh, atenția pe care trebuie să acordăm tinerilor agricultori mi se pare uh, semnificativă. Uh, dincolo de, de plățile directe și de mecanismele de piață care vor trebui întărite să corespundă realității actuale a pieței, lăsând, agricultorii, uh, lăsând uh, agricultorilor posibilitatea să răspundă semnalelor uh, de piață. Trebuie să ne dotăm cu instrumente ca să putem interveni în situații de criză. Vedem, constatăm în acești ani, din ce în ce mai mult apar situații de criză care pot avea și care au un impact asupra veniturilor agricultorilor și asupra aprovizionării ritmice a pieței cu produse agricole, cred că trebuie să ne dotăm de un uh, pachet modern de măsuri de piață care să lase agricultorii să răspundă semnalelor de piață, dar să fim în măsură să intervenim în uh, situații de criză sau să prevenim situații de criză. Și din acest punct de vedere vom propune uh, măsuri ameliorate uh, în ceea ce privește urmărirea funcționării pieței. Dar în același timp, politica agricolă comună, dincolo de această componentă a plăților uh, directe, are o componentă importantă de dezvoltare rurală și de susținere pentru modernizarea agriculturii, pentru ca ea să devină mai competitivă. Și acest pilon 2 al politicii agricole comune va juca în continuare un rol important în cadrul politicii agricole comune, un rol redefinit și întărit pentru ca pe de o parte, să putem reflecta mai bine obiectivele strategiei Uniunii Europene la orizontul 2020 din perspectiva agriculturii și a spațiului rural, dar să lăsăm în același timp o marjă de manevră suficient de mare statelor membre, regiunilor, pentru a putea traduce prin instrumente de uh, politici publice atingerea acestor obiective la nivel regional sau la nivel uh, național. Și în acest uh, Uh, pilon 2, mi se pare important să acordăm uh, o atenție mai mare punerii în valoare a diversității agriculturii pe care avem la nivel european, atât a structurilor de producție agricolă, a diferitelor tipuri de ferme, cât și a diferitelor sisteme și structuri de producție și chiar sectoare de producție. Cred că trebuie să dăm posibilitatea statelor membre, regiunilor, de exemplu, ca prin Uh, măsurile structurale, dezvoltare rurală din pilonul 2, să putem susține financiar restructurarea unor sectoare din agricultură în anumite regiuni, acolo unde anumite sectoare agricole joacă un rol economic, uh, social, de mediu important. Și mai e un lucru cu care aș vrea să închei. Politica agricolă comună în viitor și uh, instrumentele de finanțare europene trebuie să încurajeze mai mult decât a făcut-o până acum legătura dintre uh, Uh, producția agricolă și cercetarea și inovarea agricolă. Trebuie să dezvoltăm și să punem în practică conceptul de agricultură a cunoașterii. Pentru că creșterea productivității agricole, creșterea competitivității agriculturii europene și în același timp practicarea unei agriculturi mai durabile are nevoie de aportul cercetării științifice, are nevoie de uh, aportul ideilor Uh, inovatoare și ideilor care, care aduc uh, lucruri noi și practici uh, noi. Și acest, acest lucru, legătura dintre cercetare aplicată și inovare cu practica agricolă trebuie susținută financiar prin programe europene și aici vreau să atrag atenția să vă atrag atenția faptului că în bugetul pe care Comisia Europeană l-a propus pentru perioada 2014-2020, pentru prima dată în cadrul bugetului politicii de cercetare sunt rezervați mai mult de 5 miliarde de euro pentru cercetarea, dezvoltarea și inovarea în agricultură și nu numai pentru cercetare, dezvoltare, inovare, dar pentru asigurarea legăturii dintre activitatea de cercetare și rezultatele cercetării și practica agricolă. Deci o implicare atât a agricultorilor cât și a cercetătorilor în programe care vor fi finanțate 100% uh, european. Și cred eu că cu aceste uh, instrumente, cu aceste instrumente financiare și cu uh, instrumentele pe care le vom propune prin reforma politicii agricole comune, uh, vom crea condițiile pentru ca agricultura europeană să poată să-și atingă obiectivele. Eu, uh, în continuare, așa cum o fac de la începutul mandatului, uh, îmi pun o mare încredere în colaborarea pe care Comisia o asigură cu Parlamentul European pentru ca viitoarea politică agricolă comună să fie mult mai marcată pe viitor decât uh, în momentul de față de uh, realitățile și de așteptările cetățenilor uh, pe teren. Vă mulțumesc. Grație. Grație, caro Dacian. Mulțumim, dragă Dacia. Un aplauso meritat al nostru commissario, Grație anche îți mulțumesc și pentru această voință continuă de a menține uh, o legătură directă cu Parlamentul uh, European. Încheiem acest prim tur și dăm cuvântul lui Albert Des. Albert Des este, cum am spus, raportorul uh, pentru viitorul PAC. Ai cuvântul, Albert. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, lieber Paolo. Mulțumesc, domnule președinte, dragă Paolo, domnule comisar, dragi colege, dragi colegi, stimați participanți la această dezbatere. Mă bucur că în calitate de raportor al Parlamentului European pentru reforma PAC până în anul 2020, um, pot să uh, spun că am ajuns la un compromis care cuprinde toate grupurile politice. Am reușit să uh, identificăm diferențele la nivel european și identificându-le, mi-am adresat următoarea întrebare la început. Oare cum cu aceste diferențe din cele 27 de state membre, cu diferențele politice dintre grupurile uh, politice, vom reuși să ajungem la un compromis? Ei bine, am reușit. Am găsit un consens amplu uh, cu vot în proporție de 90% pentru la Comisia Agri la început, după care am obținut uh, același vot și în plenul Parlamentului European. Cred că toți toți colegii din Parlamentul European pot să analizeze cât de dificil este să creeze asemenea majorități la nivel european. Însă, cu toții am avut voința de a transmite un semnal clar pentru politica uh, orientată spre viitor. Cu toții am avut voința de a face față noilor cerințe uh, impuse prin tratatul de la Lisabona. Le-am dat curs și am acționat în consecință. Votul clar din Parlamentul European este, în aceeași măsură, un semnal foarte clar. Vrem să-l sprijinim pe domnul comisar, vrem să transmitem un mesaj clar Consiliului că Parlamentul dorește să participe activ în următoarele luni la procesul decizional. Raportul meu se bazează pe faptul că e sarcina politicii agricole comune, și acest lucru este subliniat mereu de toți intervenienții, să garanteze securitatea alimentară pentru mai bine de jumătate de miliard de cetățeni. Baza considerațiilor noastre a fost reprezentată și de faptul că în Uniunea Europeană, la ora actuală, avem cea mai durabilă politică agricolă de pretutindeni și trebuie mereu să subliniem acest lucru, chit că în anumite sectoare mai există anumite deficiențe. Dar Sarcina noastră este ca acolo unde există deficiențe, la capitolul durabilitate, să intervenim și să le contracarăm. Baza raportului meu a fost uh, bazată și pe cunoașterea faptului că până în anul 2050 producția de alimente va va trebui să crească cu 70%, după cum am spus, până în 2050. Baza uh, considerațiilor mele a fost și faptul că pe viitor Uh, mă scuzați că în trecut uh, au existat creșteri și în afara Uniunii Europene. Datele sunt uh, obținute de la FAO. Este vorba despre creștere în agricultură. Din, în decursul a 32 de ani, în Europa, producția de grâu, de cereale, a crescut cu 1%. În Asia, însă, a crescut cu 97%. Și în ceea ce privește producția de carne, diferențele sunt și mai flagrante. În Uniunea Europeană creșterea este în 32 de ani de 6%. În Asia este de 385%. Și acum, dacă vrem să avem o politică agricolă comună care să corespundă nevoilor uh, fermierilor, dacă vrem să nu îi frustrăm pe, pe fermierii noștri, dacă vrem să nu îi uh, descurajăm, mereu trebuie să Uh, găsim un compromis cu mediul, cu protecția animalelor, fiindcă niciodată standardele acestea nu vor fi respectate așa cum sunt în Uniunea Europeană în afara um, organizației noastre. Am luat decizii foarte importante, domnule comisar, și sperăm să vă putem oferi sprijin cu deciziile noastre. Parlamentul European și nu Comisia Agri, dar Parlamentul European în ansamblul său a solicitat ca la finanțarea viitoarei politici PAC să fie, men, să fie menținut nivelul uh, de până acum. Vedem uh, că Comisia a sugerat deja că acest lucru nu va fi respectat și există anumite riscuri implicate de această atitudine. Am fost la ziua țăranului german, am ascultat prelegerea cancelarei și um, din ce am văzut, structura bugetară se bazează pe o finanțare națională de 1,05% puncte procentuale doamna Angela Merkel a spus că e nevoie de 1% maximum. Eu sper ca acest deficit de mijloace să, financiare să nu se traducă prin uh, restrângeri bugetare în PAC. De asemenea, în ceea ce privește securitatea alimentară, acesta este un subiect cheie al raportului nostru și vrem să ne aducem aportul la acest capitol. Vrem ca consumatorii noștri, cele 500 de milioane de cetățeni, să uh, fie aprovizionați cu alimente sănătoase produse pe cale durabilă. O altă sarcină, așa cum uh, am ascultat-o astăzi și de la ministrul de agricultură din Polonia, este aceea că uh, fermierii participă și la producția energetică. Aceasta este o mare provocare pentru viitor. Raportul nostru subliniază foarte clar și, domnule comisar, cu siguranță aici sunteți de acord cu noi, că vrem să păstrăm structura pe doi piloni și pe viitor în ceea ce privește politica agricolă comună. Vrem ca separarea dintre piloni să rămână în continuare clară. Simplificarea generală a PAC este una care vizează întregul raport. Vrem un sistem al plăților directe uh, care să nu genereze mai multă birocrație. Acest lucru este valabil și pentru pilonul 2. Am experiență ca eurodeputat și uneori când auzim uh, despre demontarea bi- birocrației, uh, deja nici nu mai știm ce să le spunem cetățenilor noștri, fiindcă, practic, fiecare reformă s-a soldat cu mai multă birocrație, iar sarcina noastră, a tuturor, uh, și aici mă refer la Parlament, Comisie și Consiliu, va fi aceea de a trage în sfârșit o linie și de a spune gata, gata cu birocrația. Pentru a face acest lucru, trebuie să venim cu măsuri de bun simț. Spre exemplu, iată ce-mi imaginez eu. Dacă greening-ul este o condiție atât de importantă, atunci haideți să venim cu măsuri care eventual să fie încadrate în termeni generali la ecocondiționalitate. Și apoi, dacă este să preluăm puncte mari din ecocondiționalitate, e clar și să le tratăm ca atare, e clar că se demontează birocrația. Așadar, nu trebuie să... Și, bineînțeles, nu trebuie nici să înghesuim totul la, la ecocondiționalitate ca să generăm pe această cale mai multă birocrație. Deci sunt excepții care pot fi uh, implementate la nivel european pentru durabilitate. Și poate că, domnule comisar, puteți să vă orientați propuneri legislative tocmai în această direcție. Un alt punct important uh, al uh, cugetărilor noastre a fost acela al cifrelor. N-am putut să stabilim cifre concrete cifre directe. Dar există diferențe la nivelul plăților directe între statele membre. Și pentru mine un lucru e foarte clar. Dat fiindcă diferențele sunt flagrante, fiindcă discutăm despre diferențe de la mai puțin de 100 de euro până la 500 de euro, e clar că trebuie să existe o echilibrare. Și această echilibrare nu trebuie să fie trenată cu etape lungi de tranziție, fiindcă se ajunge la fragmentarea competitivității concurenței la nivel european. Trebuie să găsim așadar un sistem pentru a uh, crea un sistem mult mai echitabil. Ce m-a surprins pe mine în mod flagrant M-a surprins faptul că diferențele nu persistă doar între statele membre la nivelul plăților directe. Am fost cu atât mai surprins să constat că există diferențe la nivelul plăților directe în interiorul statelor membre. Haideți să luăm exemplul Italiei. Asta pentru a pune Italia la stâmpul infamiei. În Tirolul de Sud se plătesc 50 de euro la uh, hectar, în Lombardia 370. Deci e clar că e inacceptabil acest uh, lucru. Dacă situația va rămâne așa, în continuare, în zonele unde se cultivă cereale, plățile vor fi de 6-700 euro la hectar, în celelalte zone de abia 200, să zicem. Și e inacceptabil la nivel european să se întâmple așa ceva. Deci, unele state membre trebuie să-și facă temele de casă. Și din perspectivă germană, vă spun că în Germania s-a decis următorul lucru. Ca până în 2013 uh, să existe 1,5 miliarde de euro transferate din uh, zona din zona de cultivare către zona de pășune. Fermierii noștri au fost de acord, fiindcă astfel se creează echitate, se creează un sistem echilibrat. Și zonele de pășune sunt astfel mult mai bine puse în valoare. De asemenea, în ceea ce privește trecerea de la referințele istorice la referințele individuale, acesta este un alt subiect strâns legat de cel descris anterior. În Parlamentul European am luat o decizie de comun acord în ceea ce privește recunoașterea micilor fermieri. Domnule comisar, aici dumneavoastră mai aveți multe sarcini de îndeplinit, fiindcă eu, cu toată bunăvoința, nu am reușit să găsesc o reglementare clară uh, la nivel european. Nu știu pe cine să descriu ca fiind mic fermier în Europa, fiindcă situația din Letonia este cu totul și cu totul diferită față de ce se întâmplă în Grecia, spre exemplu. În Letonia, un mic fermier poate fi uh, considerat ca fiind un mare antreprenor în Grecia, aceeași persoană. De aceea, în raport, am scris că statele membre trebuie să își asume răspunderea la nivel național pentru a reglementa chestiunea micilor fermieri. Iar în ceea ce privește activitățile de greening, ecologizare, opinia mea este că aici trebuie să acordăm o mare atenție flexibilității. Trebuie să existe măsuri Uh, care să poată fi adaptate la situația în statele membre. Am fost în Sicilia și în Finlanda. Cele două regiuni sau țări, spune vorbitorul, sunt diferite, mai diferite atât de fapt nici nu se poate. În Finlanda, uh, zburând către, dinspre Helsinki, m-am întrebat, oare ce alte măsuri de greening ar mai putea să întreprindă finlandezii? Toată țara e înverzită, e ecologizată. Plecând din Sicilia, m-am întrebat următorul lucru. Oare ce, cum putem să le impunem 30% sicilienilor? Dacă 30% uh, din Sicilia va fi uh, verde, înverzită, atunci e clar că va avea nevoie de resurse de apă, fiindcă nu va mai avea de unde să le obțină. Alte măsuri de greening nu îmi pot imagina pentru Sicilia, pentru acest teritoriu. Deci, trebuie să ținem cont de diferențele ce există la nivel european dacă vrem să avem un sistem funcțional. Și o altă afirmație în ceea ce privește piețele. Un lucru important pentru noi toți a fost cel uh, al păstrării instrumentelor de piață. De ani de zile, toți eurodeputații, indiferent de culoarea politică, solicită păstrarea măsurilor de piață. Avem nevoie de măsuri de piață, de reguli de piață, mai ales în situații de criză. Și, domnule comisar, vă sunt extrem de recunoscător pentru faptul că sunteți de aceeași părere cu noi și pentru faptul că în planificarea comisiei lucrurile se îndreaptă în direcția potrivită. Ca volum, lucrurile nu sunt suficiente, pentru că în situații de criză trebuie să fim mult mai abili ca intervenție. De aceea e nevoie de mijloace adiționale. De asemenea, am purtat o discuție și în ceea ce privește regulamentul regulamentul privind zahărul și privind vinul. Uh, sunt uh, regulamente care trebuie rediscutate. Parlamentul a încercat să abordeze subiectele multifacetat. Un alt punct important care a fost dezbătut la G20 este acela că avem nevoie de soluții globale pentru a contracara specula masivă cu resursele agricole. Sigur că specula există și va exista, însă dacă există speculă economică în sectorul agricol, atunci aceasta trebuie stopată. De ce? Pentru a nu fi generate câștiguri pe costurile consumatorilor sau fermierilor. Importanța dezvoltării rurale este un aspect extrem de important. Mereu am discutat despre pilonul 2. Pilonul 2, în opinia mea, nu trebuie să fie slăbit, bar, din potrivă ar trebui să fie dezvoltat, fiindcă acest pilon este unul extrem de important. Sigur, și aici există diferențe la nivelul statelor membre, la nivelul uh, regiunilor și uh, pilonul 2 ține cont de aceste lucruri și le valorifică. Uh, așadar, pilonul 2 trebuie promovat. Așadar, domnule comisar Cioloș, așteptăm cu nerăbdare propunerile dumneavoastră legislative. Noi, cei din Parlamentul European, vă vom însoți pe drumul dumneavoastră, vom uh, promova ideile dumneavoastră, le vom prelua. Și la final, închei cu ceea ce a spus domnul Savichi mai devreme astăzi. Este un lucru pe care eu l-am repetat adesea și pentru care am fost criticat foarte aspru. Analizez diferențele și diferențierea PAC la nivel european. Și vreau să vă spun că suntem departe de a avea o politică agricolă comună în adevăratul sens al cuvântului. Sper însă că acum, cu această reformă, să facem din PAC, într-adevăr, o politică comună a noastră a tuturor la nivel european. Vă mulțumesc! Grazie, Albert. Bine, Mulțumesc, Albert. Bun, acum începem cu intervențiile din partea Parlamentelor Naționale. Voi da Uh, cuvântul uh, la trei reprezentanți ai Parlamentului Naționale, urmat de un reprezentant al Parlamentului European, doamna Anne McIntosh, președinta Comisiei de Mediu și Dezvoltare uh, Rurală. Două minute. Parola. Uh, Bună ziua, domnule președinte, domnule comisar. Trebuie să vă spun că în multe dintre rapoarte avem puncte în comun. Rapoartele Parlamentului European care au fost uh, transmise pentru reuniunea de astăzi. Și vreau să salut ceea ce a spus domnul Des în remarcile sale introductive. Într-adevăr, trebuie să înlesnim regulamentele și să scăpăm de ecocondiționalitate. Domnule președinte, în documentele pe care ni le-ați diseminat pentru astăzi am observat o chestiune pe care trebuie să o abordăm, care nu pare a fi abordată nici de parlamentele naționale, nici de Parlamentul European, și anume ce măsuri specifice se iau pentru a-i susține pe tinerii agricultori și pe următoarea generație care dorește să intre în acest uh, domeniu. Cauze pentru simplificare la fiecare nivel. Da, cred că avem uh, și sunt foarte credibile aceste cauze. Eu vreau să subliniez faptul că suntem uniți atunci când recunoaștem că securitatea alimentară uh, și importanța strategică a alimentației uh, sunt esența discuțiilor noastre. E o provocare, așa cum am uh, conchis noi în raportul Camerei Comunelor, și anume că prin ecologizarea politicii agricole comune, Comisia trebuie să se focalizeze asupra unei situații din care să câștige toată lumea, în care să reușim și să avem o productivitate crescută, dar și durabilitate crescută. Pentru că vrem să simplificăm, să înlăturăm povara uh, de reglementare, astfel încât, într-adevăr, să putem să avem beneficii de mediu adevărate, nu uh, o condiționalitate suplimentară. Și sper că putem în uh, mandatul dumneavoastră să colaborăm cu Parlamentul European pentru a ajunge la niște decizii care să fie în interesul agricultorilor noștri, al comunităților rurale și, într-adevăr, în cel al consumatorilor de asemenea. Mulțumesc, Anne McIntosh. Mulțumim și pentru precizia cronometrică cu care ți-ai calculat timpul. Cu plăcere dau acum cuvântul președintelui Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților a Italiei, domnul deputat Paolo Russo. Ai cuvântul. E rugat să deschidă microfonul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi și colegi. PAC nu trebuie să fie considerată doar uh, Uh, ca urmărând susținerea venitului unei categorii de uh, cetățeni europeni. E vorba de o chestiune esențială a unei perspective politice care crede în capabilitatea Europei de a produce uh, hrană și alimente în măsură tot mai mare. Este o abordare în întregime politică care valorizează ruralitatea ca model de viață și se ocupă de protejarea spațiului și a locurilor. Nu e vorba de un calcul, ci de o, o cerință de la care nu ne putem abate, care propune un anume model de dezvoltare. Va trebui să sprijinim uh, cerințele agriculturilor moderne, cum este cea italiană. Pare superflu să uh, mai spunem aici că Eh, legătura cu eh, cercetarea modernă este eh, indispensabilă, altfel ar însemna să ne întoarcem înapoi. Trebuie acordată atenție și unei lume agricole neprofesionale, reducând cheltuielile pentru intermediarii care parazitează uh, ajutoarele comunitare. Este o provocare în întregime europeană care uh, merge în sensul protejării mediului și a consumatorilor. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule președinte Ruso. Dau cuvântul acum președintelui Comisiei de Afaceri Rurale din Parlamentul Lituaniei. Aveți două minute. Pirmininke, ačiū gerbimas pirmininke, gerbimi kolegos. Labai... Mulțumesc, stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, stimați colegi. Vă mulțumim pentru această întâlnire, mai ales domnului De Castro. Dacă vrem să ne gândim la viitorul politicii agricole comune, credem că măsurile de ecologizare sunt foarte ambițioase și acest element este foarte important în cadrul uh, comun. Însă, nevoia de alimente de calitate nu trebuie să fie uitată. Ceea ce înseamnă că obiectivele de mediu, obiectivele de ecologizare și asigurarea uh, aprovizionării cu alimente sunt două obiective la fel de importante. Elementele suplimentare, cum ar fi ecologizarea în cazul plăților directe, nu sunt foarte bine justificate pentru că cheltuielile suplimentare uh, ar putea să prejudicieze finanțarea în ansamblu, mai ales pentru țările în care baza producției nu este suficient de um, ecologică. Plățile directe trebuie să rămână un obiectiv prioritar în politica agricolă. Și trebuie găsită o metodologie corectă pentru distribuirea banilor, astfel încât să nu existe denaturări ale concurenței în, pe piața agricolă comună. Asta pentru că vechile state membre par în continuare să fie privilegiate și statele membre noi să fie defavorizate. Așadar, ne facem griji foarte mari din cauza acestei uh, apropiere a plăților directe până în anul 2020. Această perioadă de timp cred că este mult, mult prea lungă. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Este acum rândul membrilor Parlamentului European din această comisie. Îmi face plăcere să-i dau cuvântul lui Martin Auschling, liderul grupului verzilor din această comisie. Ai cuvântul. Ja, meine sehr Stimați uh, colegi, da, putem să spunem un lucru. Politica agricolă comună este supusă controlului democratic în totalitate de când Parlamentul European este co-decident. Și noi în Parlamentul European uh, avem uh, o bază atât de largă pentru proiectul de raport, e bine, acest lucru arată că suntem foarte ambițioși. S-a spus deja faptul că politica agricolă comună uh, ceea ce se spune și în raportul domnului Des, trebuie să fie una mai verde, mai ecologică și mai justă, mai echitabilă. Ceea ce înseamnă că avem niște sarcini importante în fața noastră, pentru că problema distribuției fondurilor va juca un rol principal în următoarea discuție. Distribuție și între statele membre, dar și în interiorul domeniului agricol. Pentru că există o mare nedreptate și acest lucru trebuie să fie discutat. Parlamentul s-a pronunțat pentru o plafonare și acest lucru va duce la discuții controversate, dar am găsit și o cale asupra căreia putem să ne punem de acord uh, cu toții, astfel încât locurile de muncă uh, să nu fie uh, asigurate doar în cadrul marilor exploatații. Este o discuție care se va purta într-un mod foarte animat, dar cred că mergem pe calea cea bună. În perspectivele financiare a fost numit și acest obiectiv de 30% pentru ecologizare. Salut acest obiectiv. Cred că este un obiectiv care poate să fie suportat foarte bine de agricultura europeană și cred că vom putea astfel ca și agricultura să-și aducă uh, contribuția în strategia pentru biodiversitate și pentru protecția climei, pentru că acestea sunt subiecte pe care nu putem să le pierdem din vedere pe viitor și atunci când uh, ne gândim la fondurile pentru agricultură. Și cred că ar trebui să discutăm deschis și un alt lucru. Eu cred că putem să ne gândim dacă agricultura poate să-și aducă o contribuție de 70% suplimentară în producția de alimente, dat fiind faptul că noi nu valorificăm o mare parte din alimentele noastre, așa cum am discutat azi. Uh, de aceea e foarte important uh, elementul durabilității în agricultură și de aceea uh, mă bucur că avem această uh, abordare și faptul că se pune foarte mult accentul pe cercetare în agricultură. Martin. Mulțumesc, Martin. Acum revenim la parlamentele naționale. Cu multă plăcere, colega noastră din Parlamentul European, fost ministru al agriculturii, care reprezintă aici Parlamentul grec. Aș dori să urez uh, curaj și noroc uh, noi președinții pentru că au o sarcină grea și uh, mulțumesc uh, domnului Des, care a prezentat un raport foarte important în care pune în valoare rolul Parlamentului European în cadrul procesului de codecizie. Dragi colegi, cred că niciunul dintre noi nu socotește că politica agricolă până în 2020 poate fi aceeași uh, cum a fost în ultimii ani, pentru că trăim într-o Europa Uh, care urmează acum un nou model de guvernanță economică și instituțională, avem uh, o finanțare din bugetul comunitar care se bazează pe o altă filozofie a repartiției fondurile și acest nou sistem de finanțare, uh, sper în orice caz, uh, va reuși să găsească și un nou sistem de finanțare uh, Uh, în primul rând, datorită impozitului pe tranzacții financiare. Aș vrea să spun câteva lucruri despre ceea ce propunem noi și despre ceea ce constatăm uh, la nivel european. Trebuie să vedem dacă vom putea să ne susținem pe piață. Pornind de la bugetul comunitar, uh, aceasta nu mai este uh, principala preocupare a agricultorului european, în orice caz nu a celui grec, uh, care se interesează de productivitate și de controlul filierei agroalimentare. Cine va face acest lucru? Este vorba de hotărârea, de determinarea cetățeanului activ, agricultorului activ, care produce uh, produse alimentare, dacă vorbim de asemenea produse, ne aflăm în, într-o concurență foarte accentuată și este vorba de costul de producție. Acesta este un criteriu de care trebuie să se țină seama când îi susținem pe agricultori. Totul începe să, coste tot mai mult deci trebuie un tratament fiscal în consecință. Al doilea pilon e necesar și noi credem că trebuie să se pună capăt uh, unor uh, măsuri mai mult sau mai puțin aleatorii. Trebuie, avem nevoie de măsuri structurale uh, puse în practică cu ajutorul delegațiilor naționale. Mulțumesc! Mulțumim și dăm cuvântul reprezentantului uh, Eh, Senatului din Republica Cehă. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně. Domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, în primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor acestei întruniri, care cred că este foarte importantă. Cred că trebuie să consolidăm dimensiunea parlamentară a dezbaterii privind propunerile pentru reforma politicii agricole comune. Vreau să menționez pe scurt poziția Senatului ceh. Senatul ceh a abordat acest subiect, PAC pe termen lung, analizăm uh, și consultăm uh, documente europene periodic și la nivel guvernamental, discutând de asemenea cu reprezentan- reprezentanții asociațiilor agricultorilor. Și suntem cu toții de acord că obiectivul principal al PAC este cel care a fost definit de Comisia Europeană și de Parlamentul European, și anume, în viitor, PAC trebuie să contribuie la o producție viabilă de alimente, va trebui să contribuie la o gestionare uh, durabilă a resurselor naturale și, de asemenea, va trebui să contribuie la atenuarea efectelor schimbărilor climatice și la o mai bună dezvoltare teritorială. În luna mai, Senatul Cec a discutat despre comunicarea Comisiei privind viitorul PAC până în anul 2020. Poziția Senatului Ceh este aceeași ca și poziția guvernului nostru. Și anume, noi considerăm că bugetul pentru PAC ar trebui să fie menținut la nivelul actual și proporția ar trebui să fie 80% pentru primul pilon, 20% pentru cel al doilea. În cadrul pilonului 1 am recomandat să se aloce 80% subvențiilor pentru fermierii activi, 20% pentru ecologizarea PAC. Cu toate acestea, Există anumite aspecte unde suntem în dezacord. Acest lucru se referă mai ales la plafonare pe baza dimensiunii exploatațiilor agricole. Dacă ne gândim la dimensiunea medie în Cehia, e 77 de hectare pentru o fermă, pentru exploatație. Deci, uh, dimensiunea cea mai mare din Uniunea Europeană. Așadar, orice fel de plafonare ar avea un impact major asupra agricultorilor cehi. De aceea, această propunere nu este acceptabilă pentru Senatul ceh. De asemenea, nu suntem de acord cu cofinanțarea în interiorul pilonului 1 și cu perioada de tranziție după anul 2013. Sau orice fel de perioadă de tranziție pentru introducerea unui sistem uh, privind alocarea plăților directe pentru toate statele membre. Acest sistem trebuie să fie just, trebuie să fie bazat pe criterii obiective și pot să vă asigur că vom monitoriza cu mare atenție reforma propusă privind PAC pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat! Acum am plăcerea să dau cuvântul reprezentantului adunării naționale din Parlamentul francez. Mulțumesc, domnule președinte, eh, mulțumesc, domnule comisar Cioloș, pentru viziunea strategică de politică agricolă comună, eh, pe care aș rezuma-o în patru cuvinte, eh, ambiție, de a atinge obiectivele securității alimentare, ambiție bugetară, pentru a avea uh, destule mijloace și a uh, evita tentativele de renaționalizare a politicii agricole și uh, în negocierile bilaterale în care Uniunea Europeană a făcut pași importanți înainte mai mult decât orice altă entitate comercială din lume. Apoi, dezvoltarea durabilă, notăm cu satisfacție menținerea echilibrului între cei doi, între cei doi piloni și menținem avertismentul că e nevoie de măsuri simple, armonioase și aplicate peste tot pe teritoriul Uniunii. A treia prioritate trebuie să fie reglementarea care nu trebuie să se uh, să se limiteze la niște măsuri minimaliste, ci trebuie să fie mai inovantă în privința instrumentelor de piață, mai flexibilă, mai activă, uh, uh, gestionând când e nevoie oferta și punând în funcție dispozitive de stocare private și publice. În fine, importanța cercetării științifice. Ținând seama de dificultățile care sunt de prevăzut pe continentul nostru, suntem în favoarea uh, unor dispozitive specifice la primul pilon. Dorim ca filierele vitivinicole să fie luate în considerație de asemenea și mai dorim ca specificul regiunilor ultraperiferice de dincolo de mări să fie de asemenea recunoscut. Mulțumim! Este rândul reprezentanților Parlamentului European, Herbert Dorfman din comisia noastră. Ai cuvântul. Sì, grazie, signor Presidente. Ja, ich denke... Mulțumesc, domnule președinte. Da, cred că trecem acum printr-o fază foarte interesantă. Vreau și eu să menționez două elemente. Unul dintre ele a fost deja menționate colegul nostru Albert Des. Și anume, repartiția fondurilor în interiorul statelor membre. Pentru că discutăm în Parlamentul European și, de asemenea, în, în uh, publicul larg, se discută foarte mult despre repartiția fondurilor între statele membre, mai ales între statele membre vechi și noile state membre din comunitatea europeană. Însă, în realitate, există diferențe foarte mari în interiorul statelor membre. Și eu cred că trebuie să discutăm despre aceste lucruri. Această problemă trebuie să fie uh, ținută sub control, trebuie să fie rezolvată, pentru că în multe state membre tocmai uh, uh, zonele cele mai avantajate primesc sumele cele mai mari. Și e vorba de niște bani pe care îi plătesc toată lumea, contribuabilii, și de aceea uneori oamenii nu acceptă politicile noastre. În al doilea rând, în ultimii ani am avut o politică agricolă foarte liberală. Uh, și ne-am decis uh, să luăm toate mecanismele de reglementare, fie cotele de lapte, de uh, zahăr sau uh, normele din domeniul vinului, să punem sub semnul întrebării toate aceste sisteme, nu doar să le punem sub semnul întrebării, ci și să decidem uh, eliminarea lor treptată. Comisia noastră și președintele a fost acolo. Am fost uh, într-o delegație în Statele Unite ale Americii și acolo ministrul ne-a spus că, de exemplu, în sectorul laptelui, în Statele Unite ale Americii, se gândește la introducerea unui nou sistem de reglementare, pentru că piața nu funcționează bine singură. Și noi tocmai discutam despre uh, a ieșirea din acest uh, sistem. Deci, această politică foarte liberală cred că ar trebui puțin regândită uh, Uh, nu înseamnă că trebuie să menținem sistemele așa cum se află în momentul actual, dar cred că nu este bine să luăm un sistem care s-a dovedit bun vreme de mai mulți ani de zile și să îl scoatem uh, din uh, uz, lăsând totul pieței, pentru că nu e foarte sigur. Mulțumesc, domnule Dorfman. Acum ne reîntoarcem la Parlamentele Naționale și dau cuvântul domnului Lindenman, reprezentant al Bundesratului din Germania. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Comis, Consiliul și Parlamentul European discută în poziționarea lor despre o puternică politică agricolă comună pe viitor. Acesta este și obiectivul uh, Consiliului Federal din Germania. Marile provocări ale viitorului vor putea fi atacate numai dacă politica agricolă comună rămâne la nivelul bugetar de până acum. De asemenea, pe lângă acestea, vine și nevoia unei simplificări a politicii agricole comune, pentru că e vorba de o, o domeniu în care povara birocratică pentru agricultori este foarte mare. În ceea ce privește repartiția fondurilor în, inter în interiorul statelor membre, cred că acest subiect este foarte important, pentru că pentru agricultorii din Germania, plățile directe reprezintă aproximativ 60% din venituri și uh, acestea rămân în continuare un mare sprijin. Deja, plățile sunt decuplate de producție, și există foarte multe cerințe de mediu, de uh, bunăstare animalelor uh, și uh, măsuri de greening, de ecologizare. E bine, acestea trebuie foarte bine alese, cu mare atenție și trebuie să fie orientate către binele comun al PAC, pentru ca acceptarea acestora să, și acceptarea PAC să fie uh, mai puternică în rândul uh, populației. În niciun caz, uh, procedura de greening nu are voie să ducă la o mai mare birocrație, pentru că avem uh, acest obiectiv de simplificare și politica agricolă comună trebuie simplificată. În uh, Germania există anumite măsuri care deja s-au dovedit foarte utile, de exemplu plățile pentru transformarea terenurilor cultivate în terenuri verzi. Uh, Cred așadar că e nevoie de o uh, susținere bine focalizată a agriculturii, care ar trebui să fie în continuare păstrată în viitorul PAC. Avem nevoie în continuare de o agricultură competitivă, de o agricultură uh, care să poată să asigure alimente pentru piață și, în același timp, ar trebui să avem o structură uh, foarte clară pentru fondurile agricole. Mulțumesc. E rândul Camerei Reprezentanților din Olanda. Îi dau uh, cu plăcere cuvântului Gerd Kupmans. Mulțumesc, uh, domnule președinte. De dezbaterea privitoare la viitorul PAC este foarte importantă pentru Parlamentul European și pentru agricultorii europeni. Uh, pentru toți cei care trăiesc în spațiul rural. Avem în comun aceste lucruri și Parlamentul uh, olandez dorește să împărtășească un număr de îngrijorări în privința repartizării uh, uh acestor ajutoare. E vorba de o legislație care e destinată să protejeze consumatorii, însă trebuie protejați și producătorii. De aceea, uh, colegii noștri din Parlamentul European trebuie să uh, insiste pentru o repartizare justă a drepturilor. E vorba de uh, cumpărători producătorii acestor uh, produse. Ei determină uh, subzistența agricultorilor noștri, deci trebuie adaptată uh, legislația privitoare la uh, concurență, care trebuie să meargă în pas cu politica agricolă. Mulțumesc! Acum uh, are cuvântul reprezentanta Parlamentului suedez. Tack för det och tack för möjligheten att få diskutera den här viktiga frågan. Mulțumesc. Mă bucur că avem astăzi posibilitatea de a discuta acest subiect important și vreau să mulțumesc pentru introducerile făcute. Au fost menționate marile provocări. Schimbare climatică, protecția mediului, creșterea populației la nivel mondial. Dacă vrem să depășim aceste provocări, atunci trebuie ca agricultura să fie privită într-un cadru mult mai general. Trebuie să stabilim legătura dintre politica de mediu și politica agricolă. Și aici uh, miniștrii și comensarii trebuie să coopereze mult mai intens. Suntem de părere că fermierii trebuie să fie plătiți pentru bunul colectiv pe care îl aduc societății. Trebuie de asemenea să milităm pentru protecția mediului și pentru biodiversitate. Parlamentul pe care îl reprezint dorește să mențină pilonul 2 pentru dezvoltarea rurală inovarea și cercetarea au fost menționate. Sunt lucruri importante pentru viitor care trebuie să se bucure de atenția noastră. Uniunea Europeană trebuie să facă tot posibilul pentru ca noi să avem uh, um, să putem ajuta la, um, la crearea unei agriculturi durabile și în uh, țările în curs de dezvoltare. Să nu uităm că și perspectiva de gen trebuie să fie mult mai bine reprezentată în agricultură. De asemenea, e nevoie de o mai bună gestionare a resurselor, fiindcă, iată, acestea sunt sarcini importante cărora trebuie să le dăm curs acum. Dau acum cuvântul unui reprezentant al Parlamentului European, Baptist Sigmantas. Nu e din comisia noastră, îi cer scuze dacă i-am stâlcit numele. Aveți cuvântul. Gerbiamas komisarė, ministrė ir visi kolegos. Iš tikrųjų. Mulțumesc, domnule comisar, stimați uh, participanți. Am experiență în politică și sunt extrem de încântat că vorbim despre agricultură, ne uitând și componenta concurenței. Țara mea, în momentul în care a aderat la Uniunea Europeană, a renunțat la controlele vamale și a adaptat uh, sistemul taxelor și impozitelor și am uh, fost de acord cu libera concurență, dar acest lucru nu s-a întâmplat și în agricultură. Fermierii au fost mai degrabă încurajați să renunțe la agricultură și să treacă către alte domenii. De aceea, în Lituania, țara pe care o reprezint, avem 10.000 de șomeri la ora actuală, șomeri tineri în special. Și este foarte clar că situația este sumbră. Potențialii noștri agricultori lucrează mai degrabă la oraș, ca ajutor de bucătar în restaurante, decât să fie fermieri. Și tocmai de aceea, în acest context, nu pot decât să salut reformarea PAC. Sunt, per, sunt ferm convins de faptul că Polonia, ca președinție în exercițiu a Consiliului, își va îndeplini obiectivele și va face ca PAC să fie mai echitabilă. Referitor la plățile directe, acestea trebuie să fie distribuite într-o manieră justă. Trebuie ca locurile de muncă să fie securizate. Este vorba despre oameni care se bucură de faptul că sunt uh, agricultori, oameni care lucrează în beneficiul tuturor la urma urmei. Provocările sunt foarte mari. Mai ales provocarea în ceea ce privește securitatea alimentară. Și cu toate acestea, cumpărăm produse din străinătate, neștiind exact care este calitatea acestora. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca politica noastră agricolă comună să fie atât deschisă pe cât și suficient reglementată. Trebuie să ne asigurăm că politica agricolă comună va fi în continuare una care generează locuri de muncă pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Acum uh, am plăcerea de a da cuvântul uh, din nou Parlamentul Parlamentelor Naționale, președintele Comisiei de Afaceri Europene din Letonia. Vă rog. Vēlos pateikties Eiropas parlamentam um, par to, ka sasauc šīs dienas sanāksmi, lai nacionālajiem... Mulțumesc! Mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că a organizat această reuniune astfel încât să putem participa și noi la dezbaterea cu privire PAC. Salutăm comunicarea din noiembrie a uh, Comisiei, salutăm uh, comunicarea domnului comisar Cioloș. Solicităm reformarea plăților directe, astfel încât acestea să fie echitabile, bazate pe criterii obiective și nu istorice. Vrem ca marile disparități uh, în ceea ce privește plățile la hectar în statele membre să fie reduse. Avem comunicarea recentă a Comisiei în ceea ce privește cadrul financiar multianual pentru Europa 2020 ca bază de discuție. E regretabil însă faptul că ultimele propuneri în ceea ce privește perspectiva financiară riscă să rateze șansa de a face ca sistemul plăților directe să devină mult mai competitiv și mai echitabil. De ce spun acest lucru? Fiindcă diferențele între plățile uh, către statele membre vor fi în continuare disproporționate. De aceea e nevoie de convergență și aceasta trebuie să fie mult mai rapidă și mai îndrăzneață cu începere din 2014. Cred că a sosit timpul să punem capăt uh, lipsei uh, de, să punem capăt inegalităților, fiindcă Europa bogată primește mult mai mulți bani decât Europa, uh, decât zona baltică și zona estică. Efectele propunerii bugetare a Comisiei în ceea ce privește plățile, uh, plățile directe asupra uh, Letoniei sunt dramatice. S-a solicitat o sesiune extraordinară pentru joi și în cadrul acestei reuniuni ne vom exprima îngrijorările în ceea ce privește propunerea bugetară a Comisiei. E nevoie ca aceasta să fie finisată puțin, astfel încât să adreseze problema disparităților economice între statele membre, mai ales disparități ce apar la nivelul agriculturii și agricultorilor. Vă mulțumesc! Acum rândul adunării naționale din Bulgaria am uh, plăcerea să dau cuvântul Cristina Ivanova Ianceva. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, da, politica agricolă comună este foarte importantă pentru agricultura din Bulgaria. Bulgaria, uh, stat membru relativ nou al Uniunii Europene, dorim să insistăm pentru o abordare uniformă a sistemului plăților directe, astfel încât toți fermierii europeni să fie tratați în mod egal. Noi considerăm că plățile pentru Bulgaria ar trebui să ajungă la plafon până în 2014, nu până în 2016. Acest lucru nu va reprezenta o povară pentru bugetul european, dar va fi un semnal foarte important pentru agricultorii bulgari, și anume că sunt tratați egal și sunt parteneri egali în piața comună europeană. Ajutoarele suplimentare pentru ecologizarea agriculturii vor fi foarte utile, însă nu ar trebui să să se suprapună cu plățile pentru al doilea pilon. Noi considerăm că această componentă ar trebui să fie finanțată prin fonduri suplimentare pentru plățile directe. De asemenea, suntem de părere că asistența ar trebui să fie acordată doar fermierilor activi conceptul fermierului activ ar trebui să fie mai bine definit și ar trebui să fie dezvoltate criterii naționale specifice. De asemenea, susținem posibilitatea de a oferi sprijin pentru mici agricultori și considerăm că abordarea ar trebui să fie să se concretizeze într-un sistem de plăți uniform, uniforme în afara pachetului financiar al statelor membre. Mulțumesc! Grazie, e adesso il turno. Mulțumim. <clears throat> Este rândul Camerei Reprezentaților din Malta. Îl invit pe domnul deputat Filip Mițut. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Discutând despre aceste noi criterii pentru plăți în general, eu cred că stimulentele pentru tinerii fermieri, pentru cercetare și pentru mediu ar trebui să fie cele mai importante criterii pentru reforma PAC. Cu toate acestea, aș dori să subliniez mai multe lucruri conform perspectivei țării mele. Noi considerăm că noua PAC ar trebui să ajungă la un bun echilibru, la un mai bun echilibru față de politica actuală între vechile state membre și cele relativ noi, cum ar fi și Malta. Al doilea lucru pe care aș dori să-l subliniez, domnule președinte, este faptul că ar trebui să nu uităm un lucru, și anume marile discrepanțe care există între mari fermieri și mici fermieri. Micii fermieri, de foarte multe ori, nici măcar nu știu care sunt posibilitățile. Ca să nu mai vorbim despre procedurile sau documentele care trebuie uh, completate pentru a obține susținere. Deci, cred că birocrația uh, și uh, complexitatea documentelor și a procedurilor ar trebui să fie reduse. Și cel de-al treilea lucru pe care vreau să îl menționez aici se referă la anumite considerații pe care ar putea să le aibă anumite state membre cu privire la un concept uniform. În Malta, toate uh, exploatațiile sunt uh, mici și fermierii își desfășoară activitatea în zone dezavantajate, deci au exploatații de mici dimensiuni, dar trebuie să concureze cu alți agricultori din Europa, care nu doar că au exploatații mai mari, dar au condiții mai bune, ca să nu mai vorbim de cei din afara Uniunii Europene. De aceea, vreau să vă gândiți și la lucrurile care sunt relevante pentru statele membre mai mici. În cazul nostru, atunci când uh, exploatațiile sunt într-adevăr foarte mici, ele pierd posibilitățile oferite uh, acestui sector și aceste lucruri nu ar trebui uitate când se discută reforma PAC. Mulțumesc! Trecem acum la vorbitor din Parlamentul European. Domnul Agniu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Camera Lorzilor, în raportul său, dorește să vorbească despre cercetare. Însă, nu prea are rost să subvenționăm cercetarea sau să o încurajăm dacă acest lucru nu va fi și adoptat. Adică, dacă uh, activiștii ecologiști opresc procesul înspăimântând publicul cu povești uh, ca și Frankenstein sau uh, spiritușul care iese din uh, sticluță. Deci, trebuie să Uh, ne asigurăm că cercetarea se face așa cum trebuie. Dacă nu, nu vom avea niciun succes în agricultură prin cercetare. Uh, există în continuare povestea cu uh, emanațiile de dioxid de carbon și de metan care provin din agricultură. Dar, după cum vedeți, dacă vă uitați la ultimele ierni, observați cum, de fapt, schimbările climatice au un efect negativ asupra agriculturii și nu invers. Și ultima chestiune, interdicția de ținere în baterii a găinilor. Există uh, exemple de uh, fermieri din uh, Regatul Unit care uh, trebuie să respecte condițiile, iar în alte state condițiile sunt mult mai legere și agricultorii pot să meargă în continuare ca și până acum. În orice caz, agricultorii din Regatul Unit se tem că viitorul lor nu este deloc sigur în mâinile birocraților europeni. Domnule președinte, cred că v-am uh, economisit 26 de secunde. Agniu. Mulțumim domnului Agniu. Trebuie să dăm exemplu bun Începem acum din nou cu alți trei colegi din parlamentele naționale. Rândul Finlandei dau cuvântul președintelui uh, Comisiei de Agricultură și Păduri, domnul deputat Jari Lep. Puheenjohtaja, arvoisa komissaari, hyvät kollegat, ensinnäkin kiitoksia. Domnule președinte, Vă mulțumesc pentru această prezentare. Pe viitor avem nevoie de o politică agricolă eficace și ea trebuie finanțată în măsură suficientă. Trebuie să creăm condițiile pentru ca agricultura să funcționeze bine în toate regiunile, mai ales în zonele handicapate de condițiile lor naturale. Anumite împrejurări uh, naturale limitează uh, culturile agricole în Finlanda. De aceea, uh, în fața acestui handicap natural, uh, este absolut indispensabil să sprijinim producția agricolă. Pe viitor, politica agricolă va trebui să se sprijine pe doi piloni și problemele de mediu trebuie finanțate din fondurile uh, provenite din al doilea pilon. Va trebui să se prevadă de asemenea criterii obiective în privința metodelor de calcul în ceea ce privește uh, înverzirea, nu ne putem permite să îngreunăm birocrația pentru că vom ajunge să avem mai mulți birocrați decât agricultori în țară. S-a vorbit mult aici eh, de echitate și justiție pe piață. Este ceva cu totul indispensabil pentru ca produsele importate eh, în Europa să respecte aceleași criterii care sunt impuse produselor noastre de către noi înșine. Deci problemele de etichetaj, uh, de etichetare trebuie să prevadă uh, menționarea originii produselor. Mulțumesc. Acum am plăcerea să dau cuvântul președintei Comisiei de Agricultură, și Alimente și Consum din Bundestag, domnul Goldman. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi, majoritatea membrilor comisiei noastre din toate grupurile politice din Bundestagul german consideră că compromisul pe care l-a prezentat colegul nostru domnul Des trebuie susținut. Vrem să subliniem că politica agricolă comună a fost o poveste de succes pentru Uniunea Europeană și mai ales pentru Germania. Avem o agricultură foarte eficientă, foarte productivă, suntem orientați către export, producem la un nivel de siguranță foarte mare, de asemenea respectând norme foarte înalte privind bunăstarea alimentelor și producția este în mare măsură durabilă. Trebuie să fim precauți atunci când vorbim despre repartiția fondurilor în Germania. În momentul de față știți care sunt problemele cu care ne ocupăm Uh, și acestea sigur că duc la uh, punerea sub semnul întrebării a, foarte critică a repartiției fondurilor. Într-adevăr, trebuie pe viitor să uh, abordăm această problemă. Nu este corect atunci când în Germania se plătesc foarte mulți bani pe hectar, în timp ce în alte țări care au dificultăți, uh, unde se face agricultură în zone uh, dezavantajate, să nu fie oferiți uh, banii necesari. Uh, decuplarea este foarte importantă. Eu cred că dacă pornim pe un uh, drum uh, nou, uh, când vrem să reformăm PAC, ei bine, problema este că e nevoie de uh, un uh, birocrat care să uh, se ocupe de toate aceste probleme și uh, avem o lipsă de persoane calificate în uh, Germania în, uh, și în agricultură, dar și în alte sectoare avem lipsa de personal calificat. În Germania eu nu cred că problema greening-ului este foarte relevantă, pentru că avem uh, programul Natura 2000 care este foarte extins, avem norme de protecție a mediului foarte uh, bine respectate. Eu cred că nu este necesar să avem un instrument suplimentar. Uh, eu cred că instrumentele pe care le avem deja sunt suficiente pentru a interveni în cazuri de criză. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Este rândul Luxemburgului, Camera Deputaților din Luxemburg. Am plăcerea să dau cuvântul unei persoane pe care o cunoaștem foarte bine. Este un record de timp petrecut ca ministru al agriculturii, domnul Bodel. Mulțumesc. Trebuie să spun Uh, să mulțumesc Parlamentului pentru invitația de a participa la această reuniune interesantă uh, și sunt de acord cu opinia exprimată de domnul Des în numele Parlamentului European. Noi uh, trebuie să construim o politică agricolă comună puternică, cu, un finan- cu o finanțare adecvată și așa cum sunt prezentate de comisie, perspectivele financiare constituie o bună bază pentru negocieri și susținem prioritatea uh, PAC, uh, pe care PAC o dă securității alimentare uh, și parametrelor de calitate caracterului durabil al producției. Și suntem de părere că Uh, politica agricolă comună trebuie să meargă în acest sens, uh, în sensul uh, obiectivelor fixate de strategia 2020. Suntem, deci, pentru o repartiție echitabilă a plăților directe, care sunt indispensabile pentru a completa veniturile agricultorilor, care trebuie să se axeze, să se concentreze pe agricultorii activi. Suntem pentru o politică agricolă comună durabilă și care să respecte mediul și resursele naturale. Suntem de părere că acest lucru trebuie să se facă mai mult prin intermediul celui de-al doilea pilon, nu prin intermediul fondurilor de la primul pilon. Ă, pentru că dincolo de condițiile actuale, noi în Luxemburg avem multe uh, măsuri luate pe baza celui de-al doilea pilon și mulți agricultori uh, uh, constată că aceste măsuri au fost integrate la primul pilon fără să se mărească Uh, cifra totală și deci trebuie să profităm mai mult de fondurile de la al doilea pilon. Trebuie să găsim uh, o soluție pentru cei care au făcut mult în materie agroambientală uh, și să facem în așa fel încât veniturile lor să nu fie afectate. În ceea ce privește uh, Uh, tratamentul regiunilor defavorizate, avem un uh, program de compensații pentru agricultori uh, care este integrat în plățile directe, fără ca acestea să crească. Cred că trebuie să găsim o soluție acestor probleme și să ajungem la o anumită flexibilitate în privința măsurilor uh, care să poată fi integrate și în primul și în al doilea pilon. Mulțumesc, Fernand. Trecem acum la Bundesratul din Austria. Are cuvântul președintelui Agri Comisiei de Agricultură. Danke, Herr Vorsitzender. Danke. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni care ne permite nouă celor din Parlamentul Europe... Eh, Parlamentul Național să ne exprimăm opinia. Mulțumesc celor din Parlamentul European pentru faptul că s-au exprimat foarte clar în ceea ce privește echilibrarea plăților. Și mulțumesc și pentru faptul că bugetul rămâne la același nivel consolidat. Cred că e important pentru PAC și e important să explicăm consumatorilor europeni că, mulțumită PAC, primesc alimente sigure, la niște standarde înalte, la un preț aflat sub uh, prețul costurilor de producție. În ceea ce privește plățile directe, e nevoie într-adevăr de mai multă echitate, dar în spiritul echității trebuie să ținem cont că există diferențe de salarizare, diferențe de protecția mediului care trebuie să fie uh, totuși luate în calcul. Și de asemenea, posibilitățile geografice sunt diferențiate. Iată, toate aceste lucruri intră în calcularea producției. La fel, măsurile noastre trebuie să se axeze pe condițiile pieței, astfel încât agricultura să fie mai adaptată la piață. Fluctuațiile de preț trebuie să fie contracarate cu uh, Uh, posibilități bune de depozitare, spre exemplu. Toate aceste măsuri servesc bunăstării fermierilor noștri, fiindcă la urma urmei vrem să avem investiții în agricultură, vrem să deschidem perspective tinerilor fermieri. În ceea ce privește securitatea alimentară Uh, din nou e important să vizăm aceste măsuri pentru încurajarea agriculturii. Iar în ceea ce privește ecologizarea, să nu uităm, în Austria avem o agricultură ecologică și poate că măsurile de greening ar trebui să fie adaptate în așa fel încât să poată fi implementate de toate statele europene și dincolo de greening să venim cu programe mai ambițioase. Spre exemplu, uh, Aici putem menționa uh, agricultura ecologică austriacă ce poate profita de pe aceste măsuri. Iar la nivel internațional e important să spunem că am manifestat o oarecare deschidere și e important ca politica agricolă comună să nu piardă din vedere sfera sa europeană. Mulțumesc! Mulțumim! Revenim acum în Anglia. Mergem la camera lor zilor. Cu multă plăcere dau cuvântului lui eh, Lordului Carter, președintele uh, Comisiei de Agricultură, Pescuit și Mediu a Camerei Lorzilor. Uh, Mr. Uh, mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, domnule ministru, dragi colegi. Doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule De Castro, pentru invitația generoasă de a discuta astăzi uh, în această instituție un subiect cheie la un moment oportun. Mulțumesc domnului comisar pentru faptul că a dedicat timp uh, a acestei reuniuni și că a venit alături de noi. Subcomisia pentru Agricultură din Camera Lorzilor a publicat un raport săptămâna trecută cu privire la inovarea din agricultura europeană. Acest raport acoperea o serie de domenii și privea totul din perspectiva viitorului PAC. Am uh, primit un număr mare de cereri în acest sens și aș dori să mă refer la una pe care vreau să o citez. Ni se spune că noi, cei din Europa, stăm pur și simplu și spunem că agricultura ține de economia veche într-un mediu ostil. Multe grupuri politice ne, trans- ne spun că trebuie să procedăm așa cum am făcut în, uh, am făcut în secolul XIX și să revenim la tradițiile vechi pentru că e bine pentru mediu. Dar uh, Oare ce ne spune Europa? Europa poate să furnizeze alimente pentru 500 de milioane de oameni bogați, să importe um, alimente pe care nu le avem, sau dorim să hrănim 9 miliarde de oameni, inclusiv uh, pe cei din China și India care încep să consume carne? E de, suntem de acord, inovarea abordează subiectul de la originea sa. Vrem ca um, răspunderea uh, ca asumarea răspunderii Comisiei față de Uniunea Inovării să devină realitate. Se dorește crearea unui parteneriat pentru inovare, pentru o agricultură durabilă și produc, produc, productivă, mă scuzați. E nevoie să cooperăm cu Digi Cercetare pentru ca retorica să fie transpusă în fapte reale. Fondurile pentru agricultură, prin cadrul de cercetare, trebuie să fie sporite, reducând bugetul alocat pacului tradițional. În ceea ce privește bugetul adițional, fondurile ar trebui să fie realocate din pilonul 1 către politicile de inovare din pilonul 2. În ceea ce privește tehnologiile inovatoare, e important de menționat că acestea Uh, există, dar sunt fragmentare. E nevoie ca servicii de, să fie create servicii de consultare pentru fermieri, pentru ca veniturile fermierilor să fie mult mai bine controlate și să devină durabile. Sperăm ca PAC să fie mutată pe scara valorilor în sus, la prioritățile europene. Sperăm ca inovarea să fie promovată și ca acest lucru să fie respectat și de celelalte comisii de resort, celelalte direcții generale de la Comisia Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, Lord Carter. Trecem la Senatul francez. Am plăcerea de a da cuvântul președintelui Comisiei Economice și Dezvoltare eh, Durabilă. Vă rog. Doamnelor și domnilor, nu voi surprinde pe nimeni dacă voi spunem că reforma politicii agricole comune este un subiect major pentru Franța am procedat în doi timpi. Mai întâi ne-am poziționat față de uh, poziția Comisiei, care și-a uh, apare lipsită de vizibilitate. Uh, ar trebui însă concepută ca o politică de care Uniunea să fie mândră. Agricultura trebuie să ofere populației o, o alimentație sigură și sănătoasă și să protejeze ansamblul societății. De aceea va trebui să construim pe baza a doi piloni agricultura. Primul eh, de esență economică orientat în lumina veniturilor agricultorilor. Un al doilea pilon eh, nu e vorba de a um, contesta importanța chestiunilor de mediu, dar trebuie puse lucrurile la locul lor. Uh, în octombrie 2010 uh, a fost creat acest uh, sistem. Noi ne-am poziționat față de comunicarea Comisiei. Am considerat că Vom fi mai puternici dacă vom acționa împreună. Astăzi, mai mult decât ieri, nu mai este loc pentru acțiunea solitară și trebuie să ne înscriem între, într-o strategie de alianțe. Sunt deosebit de mândru de faptul că Parlamentul francez și Bundestagul german au ajuns la o declarație comună. Mai întâi, obiectivul este Eh, securitatea sanitară și alimentară. Apoi trebuie convergență abandonând eh, trimiterile istorice. Trebuie să menținem cadrul de reglementare și să întărim securitatea. Această cooperare interparlamentară este prima dintr-o serie lungă, să sperăm. Lucrăm împreună cu Parlamentul din Spania și din Italia și rămânem deschiși pentru alte colaborări. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte. Trecem acum la Camera Deputaților din România. Am plăcerea de a da cuvântul domnului președinte al Comisiei de Agricultură, Stelian Fuia. Domnule președinte, domnule comisar, mulțumim în primul rând pentru oportunitatea acestei întâlniri. Uh, atât Comisia Europeană cât și Parlamentul European vor avea o sarcină deosebit de grea în a ajunge la un compromis și a promova o politică agricolă comună care să satisfacă toate părțile implicate. Însă eu sunt convins că cu implicarea tuturor vom ajunge la un compromis rezonabil pentru, pentru viitorul politicii agricole comune. România susține o politică agricolă comună bazată pe cei doi piloni cu o menținere a bugetului la nivelul celui actual. Salutăm în același timp recunoașterea cercetării ca un contributor important la creșterea durabilă a productivității. Și ca să-l completez pe colegul din, din UK și ca să complic discuția pe această temă, consider că trebuie să ne lămurim dacă vom finanța cercetarea în domeniile avansate ale biotehnologiilor sau vom pune acești bani în domenii în care se face de zeci de ani cercetarea agricolă. Și aici trebuie să găsim un răspuns pentru, pentru viitor. România consideră că politica agricolă comună, fiind o politică publică europeană, trebuie să-i pună pe toți fermierii pe același plan de competitivitate, la nivel comunitar, dar și la nivel global. De aceea considerăm că nivelul plăților din pilonul 1 trebuie profund reconsiderat, atât între statele membre, cât și în statele care au politici uh, care nu sunt unitare la nivel de stat. Iar politica de convergență să fie aplicată în 2014 și nu în 2016, cum este cazul României. O politică agricolă comună cu menținerea acestor discrepanțe actuale între statele membre ar face din nou noua politică agricolă comună o politică cu două viteze, cu două clase. Ar fi ca și cum toți fermierii s-ar sui într-un avion, numai că unii zboară la business class, alții la economic. Unii beau șampanie și alții apă. E adevărat că toți ajung în același loc, dar cu stări de spirit diferite și vor simți că nu aparțin unei singure Europe, ci la două Europe. Noul pact trebuie să fie simplificat, nebirocratic, pentru a nu-i face pe fermierii europeni necompetitivi față de ceilalți în afara Uniunii Europene. Și trebuie să-i facă pe fermierii europeni capabili să acționeze pe piață globală, să producă pentru piața globală și nu numai pentru piața europeană. Mulțumesc! Grazie, Mulțumim, domnule președinte. Mai avem trei intervenții, apoi vom face o pauză de 10 minute. Dau cuvântul acum, cu plăcere, reprezentantului uh, Camerei Poloneze, președintele Comisiei de Agricultură. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, pentru invitația la această întâlnire, la discuția de azi. Vreau să vă spun că Polonia a fost întotdeauna pentru o politică agricolă comună puternică, cu un buget stabil și solid. De aceea, consolidăm că, considerăm că politica agricolă comună se află în fața unor mari provocări. Pentru că dacă ne aducem aminte de ceea ce a spus domnul Savischi, citat fiind de domnul Des, suntem încă departe de o politică agricolă comună în adevăratul sens al cuvântului. Și uh, ne bucurăm să ascultăm uh, uh comentariile de astăzi. Putem să vedem două grupuri de țări, noile state membre și vechile state membre. Și abordarea trebuie să fie una foarte pragmatică. Uh, Putem să înțelegem oarecum abordarea pragmatică a vechilor state membre, dar haideți să ne reîntoarcem la raportul domnului Des și la problema uh, acestei uh, metode de greening, de ecologizare. Noi suntem foarte sceptici uh, privind uh, raportul dumneavoastră, domnule. Am uh, primit o lecție deja cu emisiile de dioxid de carbon. Colegul dumneavoastră din Suedia a spus uh, că trebuie să existe o coordonare între politica de mediu și cea agricolă. Însă, Polonia, o țară cu o economie bazată pe cărbune, va avea foarte mari probleme cu emisiile de dioxid de carbon și ne temem, pentru că s-ar putea să avem aceeași problemă și cu greening-ul, cu ecologizarea. Deci, vă rog să fiți precauți, pentru că noi nu vrem să suferim atât de mult așa cum vom suferi în domeniul energetic, ca în urma poziției Comisiei Europene privind dioxidul de carbon. S-au discutat mai multe poziții astăzi și cred că ar fi foarte bine dacă Comisia Europeană ar putea să ia în considerare chestiunea zahărului, ca să nu mai vorbim și de lapte. Aceste domenii sunt foarte importante pentru statele membre, mai ales pentru țara pe care o reprezint eu. Mulțumesc! Grazie, grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Dăm cuvântul reprezentantului unui reprezentant al Parlamentului European, domnul Rubi, să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm deja de aproape 2 ani de PAC și de perspectiva sa după anul 2020. Ei bine, dacă discutăm foarte general, lucrurile stau bine. Toată lumea este de acord că trebuie să avem măsuri de ecologizare, că plățile ar trebui să fie distribuite mai echitabil. Uh, însă, în momentul în care ajungem la cifre și la formule exacte, ei bine, atunci nu mai suntem de acord. Știrile pe care le-am aflat ieri, informațiile pe care le-am aflat ieri de la domnul comisar, nu vor fi vești îmbucurătoare pentru 135.000 de agricultori din Letonia, care primesc 33% din media plăților directe în Uniunea Europeană. În 2020 vom primi 52% din media europeană. Oare e corect acest lucru? E just? Oare noi avem cele mai bune condiții climatice, cel mai bun uh, sol pentru agricultură? Ce vreau eu să spun aici? Toate lucrurile care s-au spus în termen general în toate trei rapoarte, eu uh, respect uh, foarte mult pe toți raportorii, dar haideți să rămânem consecvenți și atunci când trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Foarte mulți bani sunt risipiți. Așadar, haideți să îmbunătățim situația. Mulțumesc și succes tuturor! Grație! Mulțumim domnului Rubix. Trecem la uh, Parlamentul Austriac și îi dau cuvântul vicepreședintului Comisiei de agricultură. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Doresc să fac legătura cu ceea ce a spus antevorbitorul meu și, spre deosebire de colegul meu din Germania, eu vreau să vă spun o poziția noastră. Plafonarea uh, subvențiilor este o premisă necesară pentru uh, justețe și nu este o înrăutățire a reformei agrare. Pentru că Astfel am putea să obținem recunoașterea publicului larg pentru o politică care, într-adevăr, trebuie să se bazeze și pe greening, conform propunerii comisiei. Însă, dacă ne uităm la acele trei rapoarte, raportul Lyons, raportul DES și uh, documentul de poziție, ei bine, sunt foarte multe informații pozitive cu privire la protecția climei, biodiversitate, dar, doamnelor și domnilor, există un nume foarte clar pentru toate acestea, și anume agricultura organică. Există un regulament din 2007 care este foarte important în Uniunea Europeană. Acesta reglementează agricultura pentru secolul 21, unde rămân oare ambițiile uh, Parlamentului European exprimate prin regulamentul uh, respectiv, uh, în raportul DES apare într-o paranteză agricultura ecologică. E mult prea puțin. Și vreau să le răspund colegilor din uh, Anglia și din România o agricultură care să nu fie absolut deloc influențată de OMG-uri corespunde așteptărilor cetățenilor noștri. Nu putem să avem ecologizare dacă folosim și mai mult uh, organismele modificate genetic. Aceasta nu este o soluție, aceasta nu este calea viitorului și acest lucru l-au recunoscut deja multe state membre și multe regiuni și mă bucur foarte mult că domnul comisar Cioloș știe că OMG-urile nu reprezintă calitate. Acest lucru trebuie aprofundat în discuția viitoare și în încheiere vreau să spun uh, ceva despre cadrul financiar. Toți reprezentanții Parlamentelor Naționale au o sarcină foarte importantă, și anume de a susține pe domnul comisar acolo unde uh, e, uh, ne doare și anume taxa pe tranzacție financiare. Acest lucru este foarte important pentru ca să obținem fonduri pentru agricultură. Și avem nevoie de mai multe fonduri pentru dezvoltarea rurală. Această plafonare trebuie să fie retrasă din buget, trebuie să obținem mai multe fonduri pentru dezvoltarea rurală. Mulțumesc! Bine, adesso. Eh, revenim acum în Germania. Am plăcerea de a da cuvântul președintelui Comisiei de Agricultură și Politica Consumatorilor. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, și eu, ca reprezentanta Germaniei, mă alătur antevorbitorului meu. Politica agricolă câștigă în importanță, date fiind noile provocări, tocmai acum când ne gândim la siguranța alimentară. Și vreau să subliniez că aici ne referim la o asigurare durabilă a, a aprovizionării cu alimente. Nu vrem să mai existe pierderi la recolte, nu vrem să existe o producție de masă de produse de proastă calitate. Însă, în uh, Parlamentul German, în Camera Superioară, se discută în continuare pe marginea greening-ului din propunerea Comisiei. Ei bine, acceptăm acest lucru, discutăm despre simplificare, dorim simplificarea politicii agricole comune și cred că ar trebui să avem o strategie foarte clară, care poate fi legată și de, de greening. Însă, e foarte important și cel de-al doilea pilon, ceea ce a spus și antevorbitorul meu, măsurile de mediu, cele care se referă la instrumentele inovatoare, cum ar fi serviciile energetice, dar și elementul regional, susținerea exploatațiilor care nu pot să facă față concurenței pe plan global, acestea trebuie să fie în continuare conținute în cele al doilea pilon pe care vrem să îl vedem consolidat. Din păcate, acest lucru nu apare în propunerea Comisiei. Uh, conferințele uh, ministrilor de agricultură au făcut aceste propuneri. Se discută în uh, Rheinland-Pfalz, de unde vin eu, despre plafonare. Da, Plafonarea este o idee bună. Uh, e foarte importantă repartiția echitabilă a fondurilor și în interiorul uh, țărilor. În ceea ce privește regulamentul de piață, vreau să mă alătur celor care văd dereglementarea în mod critic. Discutăm și despre zahăr, despre extinderea uh, aceasta și la vin și la lapte și vrem ca acest subiect să fie foarte transparent, să poată fi verificat și să mergem într-o direcție nouă. În ceea ce privește cercetarea, cred că cercetarea devine din ce în ce mai importantă în domeniul agricol, dar cercetarea nu trebuie să meargă în uh, domeniul organismelor modificate genetic, ci în uh, găsirea unor căi durabile pentru agricultură. Mulțumesc! doamna președinte. 10 minute, acum numai 10 minute de suspendare a lucrărilor. Eh? It's not easy to manage, but uh, uh, uh I need you. Yeah.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 Allora riprendiamo i lavori. Să reluăm atunci lucrările. Îi dau cu multă plăcere cuvântul reprezentantului Parlamentului din Cipru, președintele Comisiei de Agricultură și e, Resurse Naturale. Aveți cuvântul două minute. Rapidis în Adelfi, Ghiriesche Ghiri. Trebuie să demunec, frasodis, sermez me fharis. Aș dori să uh, exprim mulțumiri uh, uh, Comisiei Agri din Parlamentul European pentru această inițiativă, pentru reuniunea organizată astăzi. În privința PAC, aceasta este o chestiune fundamentală, motiv de reflexie și ne preocupă pe toți. Noi suntem pentru o distribuție echitabilă a resurselor, ținând seama de schimbările climatice, trebuie să de, subliniem că dezvoltarea rurală trebuie să aibă e, drept obiectiv și protecția mediului. Și, firește, trebuie să e, susținem economia rurală în ansamblul ei. Obiectivul este, deci, să acordăm asistență economică zonelor defavorizate. Noua PAC trebuie să facă să crească competitivitatea agriculturii noastre, să acorde stimulente tinerilor agricultori și eh, prin eh, măsuri de coeziune să îmbunătățească îmbunătățească condițiile de viață în zona rurală, astfel încât să poată fi uh, încurajați tinerii agricultori. Uh, în privința plăților directe, acestea trebuie să se bazeze pe uh, criterii clare. Peste tot se simt uh, Uh, urmările uh, contextului actual, trebuie să îmbunătățim exploatarea uh, spațiului rural, dar trebuie să prevenim proceduri suficient de suple pentru ca statele membre să-și poată adapta aceste politici la nevoile locale. E clar că agricultura nu este doar un factor de producție, e vorba de o activitate uh, cu fațete multiple. Uh, care are impact asupra ansamblului populației. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, foarte bine, mulțumesc. Este rândul Parlamentului din Estonia. Am plăcerea de a da cuvântul doamnei Esther Twixo, Comisia Afaceri Rurale. Două minute. Juhataja ja suur tänu eh, korraldamise. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ați organizat această reuniune. Mulțumesc de asemenea Comisiei și domnului ministru pentru prezentare. Estonia consideră că PAC trebuie să fie o politică comună în Uniunea Europeană Considerăm că plățile directe ar trebui să fie mai echitabile între statele membre, pentru că la ora actuală diferențele sunt mult prea mari și acest fapt distorsionează concurența pe piață. Acum că reformăm PAC, ar trebui să punem, să punem pe producător mult mai bine în valoare în lanțul a producției alimentare. Zonele cu productivitate scăzută trebuie să rămână încadrate la pilonul 1, iar baza pilonului 1 trebuie modernizată. Iată însă ce ne îngrijorează pe noi. Ne îngrijorează știrile de ieri cu privire la buget. Această nouă perioadă de tranziție face ca situația fermierilor noștri să fie una nefavorabilă. De asemenea, sprijinim cercetarea și inovarea PAC-ului. Mulțumesc! Senatul de la Republica Italiană este rândul reprezentantului Senatului Italian. Dau cuvântul vicepreședintelui Comisiei de Agricultură, domnul senator Alfonso Adria. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi și colege. Apreciez în mod deosebit această inițiativă a președintelui De Castro al Comisiei Agri Uh, care uh, intenționează să promoveze o reflexie în sânul parlamentelor naționale pe o temă atât de uh, importantă cum e reforma PAC. Senatul italian și-a adus contribuția printr-o serie de moțiuni pentru a se ajunge la o poziție națională unanim împărtășită. Alături de mine este colegul meu, celălalt vicepreședinte, Lorenzo Piccioni, care este martor că așa stau lucrurile. Am încercat să găsim puncte de convergență pentru că PAC trebuie să se axeze pe actualele instrumente, plăți directe, axe de dezvoltare rurală, conform noi structuri care să urmărească simplificarea procedurilor și finalizarea intervențiilor în favoarea agricultorilor profesioniști, către valorizarea rolului sectorului agricol în creșterea economică și ocuparea forței de muncă, în același timp urmărindu-se salvgardarea mediului înconjurător. Trebuie încurajată cercetarea și uh, inovația tehnologică și uh, susținuți întreprinzătorii femei și bărbați. Tema uh, muncii este absolut centrală, domnule președinte, și eu cred că sunt multe uh, Uh, puncte foarte relevante în comunicarea uh, comisiei prezentată în noiembrie 2010 uh, de comisarul Cioloș, dar trebuie un efort suplimentar, iar drumul bun e cel pe care mergem astăzi, eliminând incongruențele, ineficiențele, astfel încât uh, simpla, uh, din simplă politică de susținere a veniturilor agricultorilor să devină o politică de bunuri publice. Mulțumesc, mulțumim senatorului Adria. Mergem acum la reprezentanții Senatului din Olanda. Prego. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această reuniune. Mi-a plăcut foarte mult ce am auzit. Vreau să spun că am învățat multe azi și îl felicit pe raportorul Albert Des pentru raportul său, pentru înțelepciunea împărtășită cu noi. E important să știm că Parlamentul European este atât de prezent. Olanda este una dintre țările fondatoare ale UE și a beneficiat foarte mult de pe urma PAC. De solidariteit zeer centraal moeten zetten. Dus het ambitieniveau ligt hoog, dat is goed. Solidaritatea trebuie să rămână un subiect central. Nivelul uh, ambițiilor trebuie să rămână ridicat. Uh, cred că um, modul în care vom atinge aceste obiective va fi cel care va dicta diferențele dintre vest, est și vest. Doresc de asemenea să spun că fiecare are propriile dorințe. Unii ar spune că cel mai bine e să ne păstrăm banii și să-i cheltuim pe propriile uh, priorități. Avem uh, directiva Natura 2000 care trebuie, spre exemplu, implementată. Așa că, în acest context, aș spune că natura urgențelor diferă. Spre exemplu, am auzit care este diferența între Finlanda ecologică și Sicilia ecologică. Nu toată lumea este de acord cu ce înseamnă utilitatea pilonului 2. Aș dori să recomand următorul lucru. Să facem apel la domnul Pibals în ceea ce privește dezvoltarea și să creăm o legătură dintre PAC și resortul său. Dăm acum uh, cuvântul reprezentanților Parlamentului European, Spiros Danelis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule uh, comisar, uh, nu mai este aici, domnul comisar, dragi colegi, aș dori să fac câteva remarci pe scurt. Apropo de propunerea Comisiei de buget pentru PAC nu ne garantează forma finală pe care o vor lua plățile și asta nu înseamnă că nu avem uh, un număr de semne de întrebare în privința felului în care urmează să fie aplicate aceste propuneri. Cred însă că trebuie să încurajăm, să susținem orientarea generală care este la baza acestor propuneri, pentru că majoritatea lor Uh, vizează uh, anularea disparităților care există actualmente și apoi trebuie să semnalăm că din ce în ce mai mulți agricultori în uh, Uniunea Europeană sunt împotriva legării acestei plase de siguranță, de ajutoare directe. Ceea ce cerem noi sunt măsuri de sprijinire a agricultorilor pentru că ei să poată produce uh, uh, produse acceptate cu denumiri recunoscute care să fie acceptate pe piață și să-i facă să obțină o valoare adăugată importantă. Mulțumim, Spiros! Am plăcerea de a da cuvântul acum domnului deputat Ostendorf. Ja, schönen Dank. Um, wir... Mulțumesc. În Germania nu suntem cu toții de aceeași opinie, după cum se vede, când vine vorba de reformarea PAC. Am ascultat uh, care sunt provocările identificate domnul Cioloș. Salutăm inițiativele domniei sale, credem că trebuie ca PAC să fie luată foarte în serios. De asemenea, considerăm noi, cei verzi, că trebuie să ținem cont mult mai mult de chestiunile ce vizează societatea. Pentru că, la urmă urmei, contribuabilul plătește PAC. De asemenea, aici uh, trebuie încradată și protecția animalelor. Acum nu se ține atât de mult cont de aceasta, dar pe viitor va trebui, fiindcă cel mai dezbaterea purtată pe acest subiect e foarte importantă. Trebuie să găsim acceptanță pentru respectarea bunăstării uh, animalelor în PAC. Trebuie să spunem că există într-unele sate adevărate conflicte din cauza Uh, bunăstării animalelor și din cauza marilor concerne de creștere a animalelor care achiziționează acolo terenuri. Biodiversitatea rămâne în continuare un subiect important. În opinia noastră, joacă deocamdată un rol mult prea uh, scăzut. Biodiversitatea este cea creată de agricultură, dar totodată agricultura distruge biodiversitatea în momentul în care este implementată greșit. Uh, și trebuie ca acest lucru să fie mult mai bine accentuat și mult mai bine precizat. De aceea, uh, plantarea de, uh, cultivarea de plante bogate în proteine, uh, cultivarea de fructe și așa mai departe e foarte importantă. Rotațiile culturilor sunt importante. În dezbaterea ce se poartă acum în Germania, noi susținem că ar trebui poate nu să rămânem la 70%, ci să Uh, scădem uh, plata dacă măsurile de green sunt respectate. Și permiteți-mi o ultimă uh, observație. Când e vorba de plafonarea plăților, cred că ar trebui să dăm curs plafonărilor, dar luptăm împotriva ideilor exprimate de conservatori, socialdemocrați și comuniști, care la Parlamentul European sunt împotriva plafonării. Noi, verzii, împreună cu liberalii, suntem singurii care ne certăm și milităm pentru plafonare nu are niciun sens ca uh, pentru 1500 de hectare să fie investite 450 de mii de euro și pentru o mică întreprindere cum este a mea să primesc doar 1200 de euro. Nu are niciun sens acest raport de forțe. Mulțumim, revenim în Grecia. Uh, Parlamentul Elen, am plăcerea de a da cuvântul domnului Haciosma. Mulțumesc, domnule președinte. Este pentru mine o plăcere deosebită să mă aflu aici, în mijlocul eh, dumneavoastră, la această reuniune atât de importantă a Parlamentului European pe tema viitorului PAC. Aș dori să vă vorbesc despre tutun și mai ales de tipul de tutun care se cultivă uh, în regiunea Rodopii, de unde vin eu, o cultură tradițională de bună calitate, foarte cerut pe piețele internaționale. E vorba de o mie de familii care trăiesc din cultura tutunului. Exploatările sunt foarte mici și ei nu au posibilitatea cu niște suprafețe uh, atât de mici ca cele de care dispun să practice alte culturi. Uh, uh, tutunul basma este din ce în ce mai puțin luat în considerație și e o adevărată provocare pentru aceste familii. Ajutoarele comunitare constituie pentru ei un complement, un adaos devenit absolut indispensabil, o sprijin fundamental. Asta nu înseamnă numai uh, ajutoare pentru aceste o mie de familii. E vorba de economia întregii regiuni și a țării mele. Uh, de aceea trebuie să facem eforturi conjugate pentru a susține agricultura. Producătorii noștri de tutun sunt acum într-o situație foarte uh, grea, sunt sub pragul sărăciei și își exprimă neliniștea în fața evoluției negative care așteaptă cultura uh, acestui tip de tutun și aș dori să vă cer sprijinul să continuați să îi sprijiniți pe acești producători în cadrul noii politici agricole. Mulțumim! Acum doamna Luling, reprezentanta Parlamentului European, un adevărat decan al Parlamentului nostru. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să atrag atenția asupra două probleme care ne preocupă și pentru politica agricolă de după 2014. În primul rând, abolirea uh, unor măsuri uh, actuale. Ni s-a promis o aterizare lină. Uh, dar uh, multe um, state membre nu mai respectă cota de lapte alocată, producția lor este chiar inferioară. Mai sunt însă câteva state membre în care producția de lapte, inclusiv țara mea, producătorii noștri trebuie să plătească o mulțime de taxe pentru o supraproducție. Eu am propus să se abolească treptat această suprataxă ca să ea să ajungă la zero în momentul când se vor desfința cotele pentru uh, eu cer deci comisiei să mă, mă sprijine în acest dosar. A doua problemă care mă uh, preocupă este suprimarea dreptului de plantare, am reunit la Strasburg reprezentanții uh, viticultorilor care și-au exprimat temerea că după uh, liberalizarea acestor drepturi de plantări de vii, uh, exploatările lor uh, vor fi primejduite mai ales cei care produc struguri de masă de calitate superioară uh, care vor fi sacrificate pentru o producție de vin de calitate medie. Uh, de altfel, vin de la o reuniune de lucru cu organizațiile interprofesionale ale producătorilor de vin și de șampanie și în Sunday Telegraph a fost publicat recent un articol Uh, plin de, de minciuni, de invenții, uh, dar asta este un lucru de acum frecvent în presa englezească. Toate mijloacele sunt bune în lupta politică, deci noi trebuie să ne apărăm. Să vă spun că în regiunea Champagne am auzit la un seminar de patru ore, foarte mult a durat. Sigur, am băut după aceea șampanie, dar e cu totul altceva uh, am putut să auzim, să ascultăm uh, temerile acestor viticultori uh, legate de, de acest compromis între cei opt uh, la nivel de miniștri, pentru că aici Parlamentul a fost împotrivă și el nu a funcționat în codecizie, după părerea mea, e un compromis prost care a permis regulamentul privitor la dreptul de plantare de vii în toate regiunile. Eu cred că ar trebui să revenim asupra acestei liberalizări cât mai repede. Domnul Ciolos nu mai este aici, dar colaboratorii săi sunt. Cum am spus, cum s-a spus în raportul domnului Des, noi dorim ca în cadrul propunerilor legislative din toamnă Eh, dorim această eh, abolire, pentru că altfel vom pune amendamente și ne vom apăra. În ceea ce privește bugetul, vreau să vă spun un singur lucru nu politica agricolă comună ne costă mult. Absența ei ar fi un lucru îngrozitor pentru Europa pe plan economic, social și de mediu și cultural. Și aș spune colegului meu din Austria, dacă credeți că introducerea taxei pe tranzacțiile financiare ar fi salvarea, stimate coleg, ar fi salvarea PAC, mai ales în ceea ce privește probleme financiare, din păcate, nu cred că ați înțeles bine problema, nu așa funcționează lucrurile. Mulțumim, cum ați văzut, doamna Luling nu are nevoie de timp de vorbire. Dumnezeu ei poate vorbi totdeauna cât uh, dorește, ne reprezintă pe toți. Mulțumim, doamne Luling. Acum încheiem uh, dând uh, cuvântul uh, adunării naționale din Franța, vicelui vicepreședintelui Comisiei de Afaceri Economice, Jean Goubert. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cei doi colegi ai mei de la Adunarea Națională au evocat deja poziția franceză. Mă voi mulțumi să fac două observații. Prima ar fi eh, în privința proiectului prezentat de domnul Ciolos Eh, ni s-a cerut convergență, au dreptate colegii. Eh, trebuie aprobată ideea de a acorda mai multe mijloace eh, cercetării, în același timp va trebui ca la un moment dat undeva să se sacrifice ceva. Și cred că nu putem să evităm uh, măsurile de plafonare a pentru că dacă nu facem asta, înseamnă că toți micii agricultori și care sunt în toate țările, ei vor plăti cel mai scump această nouă politică agricolă comună. Și e, asta înseamnă că pachetul Ciolos nu este neapărat de luat sau de respins, trebuie preluat spiritul în care a fost conceput. Al doilea lucru, ajutoarele acordate la diverse niveluri. Nu privești neapărat chestiunea discutată azi, dar trebuie totuși să le evocăm. Trebuie ținut seama de aspecte sanitare, de mediu, sociale, dar mulți dintre agricultori uh, Uh, nu înțeleg de ce nu avem aceleași exigențe față de produsele pe care le importăm, produsele care vin din alte părți ale lumii și cred că dacă nu vom proceda uh, în mod paralel, uh, va fi o neînțelegere din ce în ce mai mare și consumatorii vor pierde foarte mult pentru că uh, ei nu sunt protejați cât ar trebui să fie în Europa. Mulțumesc! Uh, suntem cu totul de acord asupra acestui lucru, uh, deci tocmai am aprobat în Parlamentul European un raport, uh, Papa Stancos, care cerea instituțiilor europene să respecte reguli de reciprocitate din moment ce agricultorii noștri respectă niște standarde foarte ridicate, nu trebuie să existe concurență neleală și produsele importate trebuie să respecte aceleași standarde. Am plăcerea să dau acum cuvântul reprezentantului adunării uh, naționale din Ungaria. Uh, mulțumesc mulțumesc organizatorilor acestei eh, reuniuni în numele Parlamentului Maghiar. Vă spun că uh, Ungaria este de acord cu reforma PAC în forma propusă. Aș dori să vă semnalez că nu e cazul să cădem în greșeala de a îi aduce pe producători într-o asemenea situație încât să fie constrânși să renunțe la producție pentru că nu pot respecta cerințele care li se impun în ceea ce privește protecția animalelor, de pildă, condițiile sunt mult prea grele, eh, mi se spune că din terțe țări sosesc mărfuri în care nu respectă aceste condiții, de aceea concurența este nemiloasă și ea nu este leală. Vă cer, deci, să îi apărați pe producătorii noștri. Dacă noi impunem condiții severe producătorilor noștri, trebuie să cerem aceleași condiții și de la producătorii din terțe țări. În ultima vreme s-au văzut mm, erori importante sub numele de reforme. De pildă, eh, Ungaria nu este de acord cu tema. Eh, de pildă, sunt probleme în privința culturii sfeclei de zahăr. Eh, marile lanțuri de distribuție internaționale Uh, care domină piața uh, produselor alimentare. Sunt probleme legate de agricultură și noi cerem Parlamentului, Consiliului și Comisiei să nu creeze și mai multe probleme pentru producătorii, pentru țărani pentru că altfel nu va mai exista o nouă generație de agricultori, fiindcă tinerii nu vor mai fi interesați să lucreze pământul și nu vor putea să mai supraviețuiască cu ceea ce se câștigă din lucrarea pământului. Și atunci o să vedem de unde o să luăm oameni ca să lucreze în agricultură. Trebuie să ne gândim la viitoarele generații. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat. Uh, această rundă de intervenții. Mai sunt uh, câțiva reprezentanți ai uh, parlamentelor care cer să intervină încă o dată și vă întreb dacă dorim acest lucru. Altfel, cred că am putea să considerăm încheiate lucrările acestei reuniuni de astăzi, o reuniune care ne-a permis să ne cunoaștem mai bine cu sensibilitățile fiecărui parlament vreți să luați din nou cuvântul? Aveți un minut, poftim. Reprezentantul Austriei, vicepreședintele Comisiei de Agricultură. Vă rog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vreau să răspund uh, colegului din Franța, pentru că s-a referit uh, la taxa colegei de la Luxemburg, care a vorbit despre taxa pe tranzacție financiare. Și eu pornesc la premisa că politica agricolă trebuie să fie promovată prin propriile resurse, dar aceasta este o intervenție importantă uh, pe care, de fapt, o susțin și alte state membre, pentru că politica, politicienii din Austria susțin această măsură. Și, uh, da, uh, ceea ce a spus colegul din Ungaria este foarte adevărat. Siguranța alimentară și suveranitatea alimentară trebuie să fie în centrul discuției. Și aici există două puncte din raportul DES care sunt foarte pozitive. La punctul 8, uh, protecția calității. Da, într-adevăr, foarte bine, dar cum se poate uh, pune în practică acest lucru compatibil cu normele OMC? Și domnului uh, Rosendorf din Germania, vreau să îi spun, vreau să îl sprijin. Da, aceste reduceri degresive pe care le propune și raportul DES la punctul 25 uh, uh, sunt obiectiv o propunere bună, pentru că știm cu toții eficacitatea costurilor uh, este prezentă la marile exploatații și, în același timp, raportul de se referă și la forța de uh, muncă. Deci, haideți să mergem pe un model, modelul cu care să fie de acord și Comisia și statele membre. De exemplu, în funcție de mărimea exploatației, să avem o uh, reglementare care să uh, crească eficacitatea costurilor în funcție de dimensiunea exploatației aceste elemente trebuie subliniate în mod pozitiv. Și în cele din urmă, eficiența la măsurile suplimentare de ecologizare ar trebui să pună accentul mai ales pe rotația culturilor și pe diversificarea culturilor. Și acest uh, punct cred că este bine menționat în raportul DES. Mulțumesc! Ulterior. Dacă nu mai sunt alte cereri de cuvânt din partea celor care au vorbit odată, aș dori să vă mulțumesc încă o dată și să dau acum cuvântul președintelui Comisiei de Agricultură din Parlamentul Polonez, domnul senator Roșicovski, care dorește să facă un anunț. Dom- Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că îmi dați cuvântul încă o dată. Vreau doar să vă informez. Ah, sigur că apreciez această discuție și posibilitatea de a asculta opiniile dumneavoastră. Pentru că suntem țara care are președinția Uniunii Europene și dorim să vă ascultăm astfel încât împreună să putem să pregătim uh, soluții legislative mai bune, care să corespundă tuturor așteptărilor și nevoilor agricultorilor noștri. De aceea vreau să vă invit pe 25 și 26, aici mă refer mai ales uh, mă adresez colegilor din Parlamentul Național, vreau să vă invit la o întâlnire similară uh, la similară celei de la Budapesta, la care să discutăm uh, Uh, provocările, amenințările, dar și soluțiile pentru viitorul PAC. Deci aceste chestiuni se vor discuta și dacă nu, dacă puteți, invita, acceptați invitația noastră. Am trimis deja această invitație, e vorba de 25-26 septembrie la Varșovia. Poate că puteți să veniți să ni se alăturați pentru a continua și a aprofunda această discuție. Mulțumesc! Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Mi se spune că ni s-a alăturat în sală un reprezentant al adunării naționale din Bulgaria, membru al Comisiei de Agricultură din uh, domnul Atanasov, căruia îi dau cu plăcere cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să fac câteva observații. Toată lumea pare să fie deja obosită. Dar e foarte important să subliniem două lucruri. Unul a fost deja menționat de colegul nostru din Grecia, așa nume producătorii de tutun. Ei bine, trebuie să vedem elementele specifice. Suntem cu toții de acord asupra aspectelor generale, dar atunci când ajungem la chestiuni specifice, trebuie să nu uităm ceea ce a spus colegul nostru din Grecia despre uh, producătorii de tutun. În Bulgaria situația este foarte asemănătoare și mă refer aici la cei care produc uh, varietatea orientală a tutunului. De fiecare dată când vorbim despre acest lucru, să nu uităm că această chestiune este foarte importantă pentru noi, indiferent de ceea ce credem noi despre fumat. La nivel mondial, fumatul nu este în scădere uh, spre deosebire de situația din Europa. Și al doilea lucru pe care vreau să spun, primul pilon, plățile directe, este foarte important. Acest prim pilon ar trebui să fie adaptat astfel încât să ia în considerare costurile de producție diferite pentru diferite tipuri de culturi. Deci trebuie să facem o diferențiere. Haideți să vă dau un exemplu. De exemplu, ardei pe hectar costă 600 de euro producția, în timp ce grâul costă aproximativ 60 de euro pe hectar. Aceste lucruri ar trebui regândite. Mulțumesc. Bine, a questo punto direi che... Bun, putem deci să considerăm încheiate uh, lucrările de astăzi, uh, o ședință importantă în care au fost implicate 26 de țări, de sensibilități, de parlamente naționale, plus Parlamentul European. Cred că e vorba de o provocare importantă care ne uh, vede reprezentând la 10 milioane de agricultori europeni, ci o provocare care trebuie să-i răspundem în numele a 500 de milioane de cetățeni europeni. Mulțumesc tuturor, aici, imediat în afară, Seli vă așteaptă un mic